Doamnelor și domnilor, nu vă temeți, în calitatea mea de președinte al Comisiei pentru Bugete, va fi, rolul meu va fi destul de limitat astăzi. Țin doar să vă urez bun venit la această audiere al Comisiei noastre pe marginea unei teme foarte, foarte importante, bugetul UE și IMM-urile o audiere care face parte din uh, programul uh, nostru anual de audieri publice, iar uh, înainte de a da cuvântul celor doi eurodeputați responsabili, colegii mei Rubișig Mureșan, îmi dați-mi voie să vă prezint pe scurt programul de astăzi după amiază. Audierea se compune din două discuții tematice. Primul, Fanel are ca scop să evalueze rezultatele politicii UE față de IMM-uri și, de asemenea, identificarea eventualelor obstacole uh, în finanțarea lor din surse de bugetare ale UE. În a doua discuție tematică, se va încerca identificarea mijlocelor care pot uh, facilita accesul la finanțarea europeană pentru IMM-uri, mai ales pentru acele IMM-uri care își asumă uh, un grad mai mare de risc și mai ales pentru tinerii antreprenori. Și uh, anticipez deja un pic să nu ne uităm și antreprenorii femei iar acum dau cuvântul colegilor mei pentru deschiderea acestei audieri. Voi vă asigura președinția și vă urez tuturor, deci, să vă profitați cât mai bine de această dezbatere. Să nu uităm că, bineînțeles, IMM-urile sunt pârghia cea mai importantă pentru creștere și locuri de muncă în toate cele 28 de state membre ale UE. Domnule Rubic, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc cu adevărat pentru organizarea acestui eveniment, pentru că cu adevărat Europa trebuie să facă mai mult uh, pentru a lupta împotriva șomajului și tocmai de aceea trebuie să analizăm în profunzime situația. Chiar dacă bugetele sunt limitate, uh, trebuie să încercăm să găsim toate posibilitățile care decurg din el, chiar dacă bugetul UE e doar 1% din uh, bugetul uh, tuturor statelor membre. Dar, iată, și bugetul european este foarte important într-o serie de sectoare, agricultură, dezvoltare rurală și așa mai departe. Deci, în acest uh, context, trebuie să ne întrebăm cum poate Europa să fie în continuare utilă și mai eficientă. Deci, întotdeauna trebuie să ținem cont și de subsidiaritate, trebuie ca uh, deciziile să fie luate la nivelul cel mai pertinent, cât mai aproape de cetățeni, iar dacă nu se poate lua decizia la nivelul cetățenilor, doar atunci să se decidă mai sus. Trebuie deci întotdeauna să ne punem și întrebarea care este valoarea adăugată a uh, cadrului european. Europa trebuie să intervină doar acolo unde nu se poate uh, acționa direct la nivelul cetățenilor. De, putem reflecta de asemenea și la o altă abordare interesantă și anume să ne punem întrebarea ce am pierde dacă nu am avea Europa, dacă UE nu ar interveni. Atunci când uh, Uniunea Europeană nu este în măsură să intervină, care sunt prejudiciile eventuale pentru cetățeni? Și astfel de exemple care trebuie uh, meditate avem din ce în ce mai des. Ne putem gândi și la euro, zona euro și la alte situații. Deci trebuie să ne întrebăm, să ne punem întrebări asupra acestor uh, metode de lucru. În orice caz, toate acțiunile noastre trebuie să fie cât mai eficiente și mai ales uh, execuția bugetară trebuie să fie exemplară. Putem, uh, sigur, avea să ne uităm uh, spre diferite exemple, uh, diferite țări în care situația este relativ bună, există un anumit, un anumit sistem social care funcționează, însă poate că prea puține persoane actualmente lansează noi activități economice ca să creeze noi locuri de muncă. În momentul de față în Europa se înregistrează, avem 25 de milioane de IMM-uri dacă fiecare dintre ele ar putea angaja uh, acum pe cineva, ar, am rezolvat cu, cu șomajul. Deci trebuie să ne implicăm cât mai mult în această problematică. Așa că noi în, de la Comisia Bugete am lansat uh, o serie de proiecte pilot, avem și noi uh, idei în, în acest sens. Putem cita și uh, proiectul Erasmus pentru tinerii antreprenori, am putea de asemenea menționa și anumite inițiative declanșate în favoarea femeilor care întreprind. Și, de asemenea, inițiative în favoarea persoanelor care provin din țări terțe, la care ar avea potențialul de a uh, înființa întreprinderi. Credem că potențialul există, că el este ridicat și că trebuie să fie prioritar și în cadrul muncii noastre pe temele bugetare. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că formarea este foarte importantă, mai ales așa numită formare duală. Asta înseamnă, de fapt, că antreprenorii, tinerii, să se poată descurca uh, singuri cât mai repede posibil. Știu, de exemplu, că sunt anumite inițiative la nivelul educației, există jocuri educative zică de la grădiniță pentru a-i familiariza pe copii cu uh, spiritul de întreprindere, să spunem. Există de asemenea uh, și situații de um, jocuri de rol, punere în practică, în general, în procesul de învățământ cu elevi, cu studenți, deci Iată și uh, sectorul învățământului, a educației, al formării în sensul larg poate fi implicat în mod util. Cred de asemenea că în Europa trebuie mereu să ținem cont și de disparitățile existente. Uh, disparități care sunt prezente mai ales în ce privește uh, tocmai formarea, mai ales formarea profesională. Deci, ideea este că experiențele uh, interesante să fie diseminate scopul final fiind uh, crearea de locuri de muncă de calitate, care pot fi ocupate de persoane formate și responsabile și care sunt capabile de inițiativă. Deci trebuie să lansăm uh, măsuri de încurajare și pentru asta UE trebuie să se implice. Și, de asemenea, uh, dacă ne punem întrebarea cum putem stimula uh, Uh, antreprenoriatul uh, în rândul tinerelor femei. Trebuie să găsim acele pârghii, acele stimulente care uh, mai ales, de exemplu, în ce privește regulile de acces la securitatea socială. Pentru că, da, anumite persoane și asumă riscuri, sunt dispuse să creeze întreprinderi, dar au nevoie acele persoane și de o plasă de siguranță în ce privește asigurările sociale. Tocmai de aceea este, este bine să ne putem consulta și cu cei de pe teren, cu practicienii. Până la urmă uh, ne-am strâns aici cu toții tocmai pentru a împărtăși fiecare din experiența sa și de a căuta cele mai bune idei. Voi da acum uh, cuvântul colegului meu, domnul Mureșan. Deci, coprezidăm această sesiune. So thank you, thank you, Chairman, thank you, thank you, uh, Paul Rubig. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și domnului uh, Paul Rubig, dragi colegi, onorați uh, oaspeți. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați mii, v-ați alăturat astăzi pentru a discuta și să vedem cum putem uh, finanța mai bine și susține ONG-urile din bugetul Uniunii Europene. După cum știți, IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei europene. Avem peste 20 milioane de IMM-uri, reprezentând peste 90% din uh, afacerile europene și două, două treimi din uh, locurile de muncă din sectorul privat. De aceea, noi, ca um, uh, legislatori, uh, europeni putem să vedem ce instrumente le putem oferi IMM-urilor pentru a le permite accesul la piețe și a le permite să profite de cea mai mare economie din, lună, din lume și anume piața unică europeană. După cum știți, desigur, IMM-urile au uh, avut de suferit ca urmare a uh, crizei economice și financiare din ultimii 5-6 ani. Finanțarea a fost dificilă și uh, prețul uh, și condițiile de finanțare au fost foarte uh, complicate de la un stat membru la altul. Uniunea Europeană a intervenit încercând să ajute în ultimii ani IMM-urile. Noile programe cu resurse financiare mai bine uh, gândite au uh, introdus și stimulente care să-i uh, ajute pe investitorii cu capital de risc să uh, financeze înființarea de imenuri în Europa. Am apelat la granduri, la, la fondurile structurale și de investiții, în special pentru a ajuta imm din Europa de Sud și de Est, Acestea au fost instrumentele principale la care s-a recurs în ultimii ani, însă IMM-urile depind foarte mult de administrația publică din uh, statele membre din acele regiuni. Sunt dependente de birocrație și trebuie să uh, treacă prin uh, acest mecanism birocratic. Trebuie să vedem cum putem reduce birocrația pentru a facilita accesul IMM-urilor la mm, finanțare de la bugetul european. Dincolo de aceste lucruri, desigur, se derulează programe, există și fonduri pe care le vom discuta în această după-amiază și care sunt sub gestiunea directă a Comisiei, printre care menționăm programul COSME. Acesta a fost inițial un program de granturi, dar în ultimii ani, dat fiind situația financiară dificilă prin care trec toate statele membre și pentru că și bugetul european este și el limitat, Întotdeauna căutăm uh, mijloace de a maximiza efectele și impactul resurselor financiare limitate de care dispunem. Și de la granturi încercăm să uh, trecem la alte instrumente și produse financiare care să poată avea efecte pozitive mai ample asupra economiei. Ca urmare a discuțiilor, în ultimii ani s-a, înființat Planul European pentru Investiții Strategice, planul uh, Juncker din 315 uh, miliarde de euro, uh, care reprezintă suma proiectului, 75 miliarde de euro sunt dedicate IMM-urilor. Un, o sumă importantă. Ne interesează foarte mult să ascultăm opiniile participanților, vorbitorilor noștri, membrii panelului de discuții, să vedem cum se mobilizează pentru a profita și valorifica instrumentele financiare puse la dispoziție prin planul Juncker. Astăzi vom discuta de asemenea și uh, poveștile de succes uh, care uh, s-au bucurat de finanțare prin bugetul european. Uh, energia, uh, medicamentele, medicamentele bio um, sunt domenii în care s-au uh, absorbit fonduri europene și dorim să vorbim mai mult despre acest um, lucru în cursul ședinței de azi. Vom avea două paneluri de discuții. Primul va fi uh, prezidat de Paul Rubic, uh, al doilea voi avea eu plăcerea să-l conduc. Aveam, avem o listă de participanți foarte distinși astăzi pentru ambele uh, discuții. Scopul nostru a fost să ascultăm cât mai multe idei noi, să avem o dezbatere deschisă. Și tocmai de aceea am invitat reprezentanții ai camerelor de comerț, antreprenori, um, investitori, uh, membrii uh, ai mediului academic, reprezentanți ai uh, Comisiei și ai Băncii Europene de Investiții. Fără întârziere, voi uh, propune să începem prima rundă de discuții în care vom discuta în special despre instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a susține IMM-urile prin fondurile disponibile la bugetul european. Cum putem evalua aceste instrumente, vedem cum le putem îmbunătăți. Iar a doua rundă de discuții va vorbi, mm, se va referi la instrumente complet noi. Mm, vorbitorii vor avea la dispoziție 80 minute pentru uh, precizările introductive, după care vom începe dezbaterea. Primul cuvânt în numele Comisiei Europene este doamna Kristen Schreiber, director pentru uh, programul COME de la DigiGrow, programul uh, pentru competitivitate și întreprinderi și IMM-uri. Uh, dânsa ne va prezenta mecanismele și procesul prin care se finanțează IMM-uri lile din programul COSME în numele Comisiei. Mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă dau cuvântul. Thank you. Um, Monsieur le Président Artui, uh, lieber Herr Murzan, lieber Herr Rübig, ladies and gentlemen, uh, I'm very happy to... Doamnelor și domnilor, to give you a brief... Mulțumesc, uh, doamne, domnilor și domnilor, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. Uh, Mă bucur că am ocazia să vă prezint programul COSME, să vă spun cum putem ajuta IMM-urile prin acest program, dar și pentru a vedea ce învățăminte putem trage din experiența de până acum. Voi aminti pe scurt care este cadrul uh, în care funcționăm. Îmbunătățirea competitivității companiilor uh, este esențială dacă vrem să ne atingem obiectivele de creștere inclusivă IMM-urile sunt, așa cum ați spus, coloana vertebrală a economiei noastre și reprezintă marea majoritate a companiilor existente. Probabil că știți uh, cu toții um, legea pentru um, companiile mici, Small Business Act, um, menită să promoveze interesele IMM-urilor la nivel european și în statele membre. Prin această lege am încercat să creăm cel mai bun mediu în care imm să se poată dezvolta și să poată crea locuri de muncă. Așa cum a spus domnul Ruibic, acesta este unul dintre obiectivele noastre fundamentale, să finanțăm și să ajutăm imm să intre pe piață. Acțiunile noastre prin uh, această lege uh, uh, pornesc de la simplificarea legislației, ajut, uh, accesarea finanțării și acțiuni generale menite să reducă birocrația, dar și alte acțiuni, să ajutăm IMM-urile să accese uh, achizițiile uh, publice și să ajutăm la plata la timp a facturilor emise de IMM-uri. Încercăm să deschidem programele uh, europene și mai mult pentru IMM-uri, ținând cont de cadrul financiar multianual. Ă, acest lucru presupune și crearea de noi scheme dedicate IMM-urilor. Uniunea Europeană va, invita, va investi ă, o sumă importantă în competitivitatea IMM-urilor, cam 90 milioane, în cadrul Orizont 2020 avem cam 9 miliarde alocate pentru IMM-uri, inclusiv instrumentul pentru IMM-uri care susține mm, dezvoltarea de soluții inovatoare. Același instrument are o abordare complet uh, nouă, radicală, mm. și uh, Malcolm Malacanu, colegul meu de la mm, agenția IASMA, își va Uh, va vorbi în a doua rundă de discuție despre acest instrument. Avem uh, pentru prima dată un nou program dedicat uh, creșterii competitivității IMM-urilor, COSME. Acesta se concentrează pe cele patru domenii care reprezintă coloana vertebrală a, legii pentru IMM-uri, accesul la finanțare, la piețe, îmbunătățirea uh, condițiilor cadru și antreprenoriatul. Privind accesul la finanță, finanțe, acesta reprezintă 60% din programul COSME, deci o parte foarte importantă. Accesul la finanțare, capital și împrumuturi reprezintă una dintre problemele cele mai uh, uh, importante pentru IMM-uri. Dacă furnizăm uh, băncilor și altor intermediari financiari garanții, COSME a mobilizat 20 de miliarde mm, ca împrumuturi pentru împrumuturile, IMM-urile, instrumentele financiare au fost create pentru a răspunde nevoilor IMM-urilor. E foarte interesant că cererea este foarte mare și depășește cu mult fondurile disponibile. Se pare că lucrurile funcționează foarte bine. Dar uh, e posibil să ajungem și la să avem dificultăți pentru că nu avem suficiente fonduri pentru câte cereri primim. Uh, prin alte instrumente create prin planul Juncker se vor complementa instrumentele deja existente. O a doua parte importantă de finanțare a reprezentat cam 21%. 25% din IMM-uri um, fac uh, afaceri, activează în, altă, în alt stat UE. COSME asigură susținerea companiilor europene, ajutându-le să stabilească legături comerciale în uh, alte state membre și să exporte în afara Europei. Noi nu intenționăm să ne adresăm direct IMM-urilor, dar ne bazăm foarte mult pe organizații locale, intermediare și care susțin mediul de afaceri, care sunt reprezentate azi la grupurile de discuții. Ei cunosc IMM-urile locale, uh, vorbesc limbile respective și își cunosc care sunt nevoile acestora. Din um, programul COSME încercăm să um, uh, atragem susținerea regională și să creăm sinergii cu autoritățile locale. Rețeaua Enterprise Europe, de care probabil că ați uh, auzit probabil, are peste 600 de birouri, dintre care și uh, în Peru s-a deschis un birou uh, săptămâna trecută. Um, prin această rețea se, fac, se găsesc parteneri europeni uh, în Europa și în țările partenere. Se promovează participarea imm la programe de finanțare europene precum Orizont 2020 și fondurile europene de investiții și fondurile structurale. A treia chestiune reprezintă îmbunătățirea condițiilor cadru. Nu vreau să intru în prea multe detalii, dar cred că este important că să implicăm toate părțile interesate și toți creatorii de politici pentru ca politicile pentru IMM-uri să fie implementate și să se reducă birocrația, după cum am mai spus. Adunarea anuală a IMM-urilor reprezintă un for important în care se poate discuta despre mediul de afaceri și se, pot, se poate face schimb de bune practici. Acest lucru vine în completarea um, eforturilor depuse de trimișii IMM-urilor, în funcție pe care vă o cunoașteți. În 18-20 noiembrie, la Luxemburg, va avea loc următorul uh, următoarea reuniune sub uh, egida um, uh, ducatului de Luxemburg, ducesei susținem eforturile statelor membre de a îmbunătăți mediul uh, de afaceri în care operează IMM-urilor. Ca în fiecare an, onorații deputați uh, europeni sunt uh, invitați să participe la eveniment dacă aveți timp. În 2016 vrem să lansăm o altă acțiune cosmă pentru a susține modernizarea companiilor europene, ajutând în special IMM-urile să-și crească competitivitatea exploatând um, noile tehnologii și uh, profitând de metodele inovatoare. În al patrulea rând, uh, ne axăm pe antreprenoriat. S-a menționat deja că există un mare potențial de creare de locuri de muncă prin crearea de companii noi. În Europa încă nu suntem la fel de buni ca uh, americanii în ceea ce privește crearea de mm, afaceri, înființarea de întreprinderi noi. Avem și activități în derulare precum uh, Erasmus pentru tineri întreprenori care a început uh, ca schemă pilot lansată la solicitarea Parlamentului European. Există interes, răspunsul uh, din partea participanților a fost uh, foarte uh, bun. Sunt foarte multe persoane înscrise și credem că vom depăși obiectivul de 2000 de schimburi pe an. Care sunt învățămintele trase și pașii următori? Cosme a operat operează de 18 luni. Avem tot mai multe cereri din partea antreprenorilor și IMM-urilor de programe uh, similare pentru, și de asemenea pentru susținere financiară, dar nu numai. Primul învățământ, așadar, este simplu. Că există nevoia reală de, un, pentru un program specific dedicat IMM-urilor. Dar IMM-urile de azi nu au nevoie doar de granturi, ci și de condiții uh, cadru mai bune, de legislație proporțională, pentru că deja am avut destul de multe discuții în acest for uh, în privința definirii acestui termen de legislație proporțională și o, mai, o piață financiară care să le poată furniza capital și împrumuturi. De aceea abordarea uh, Cosmos se bazează foarte mult pe experiența pe care o avem noi prin programul SIP. Și Vrem să creăm uh, servicii uh, customizate, dedicate în cadrul uh, rețelei Network Europe. Sumele despre care vorbim reprezintă 24 de miliarde de euro în perioada 2014-2020. Sperăm să putem repeta uh, succesele uh, programului uh, predecesor, programului anterior. 31 decembrie 2014, la această dată, 368.000 de IMM-uri au uh, beneficiat de finanțare prin programul financiar SIP. Deci, peste 3 miliarde capital de risc. Acest uh, instrument uh, este uh, o pârghie foarte interesantă. În cazul instrumentului pentru garantare, un euro garantat de la bugetul european generează o finanțare de 30 de euro pentru IMM-uri, deci factorul de multiplicare este 30. Instrumentele financiare COSME au creat mult interes din partea intermediarilor financiar. Deja am semnat acorduri cu șase intermediari din cinci state și uh, proiectele uh, și cererile care au fost depuse deja asigură finanțarea pentru mai multe IMM-uri. Am uh, promovat uh, zilele finanțării IMM-urilor. Uh, la acest eveniment au participat și câțiva deputați europeni pentru că am uh, încercat uh, să implicăm de, de timpuriu intermediarii și am avut la Riga o, un eveniment de acest gen. Foarte pe scurt, a doua lecție pe care am uh, învățat-o, vrem să susținem IMM-urile și alte programe europene dacă vrem să dezvoltăm uh, sinergii. Deja am menționat programul Horizont uh, 2020, care, la care sunt foarte multe cereri și care se bucură de un succes real. În anumite state membre există și o abordare bazată pe uh, programe de finanțare care nu pot fi finanțate prin instrumente europene, dar care deja au fost selectate în funcție de calitatea foarte înaltă. Deci deja uh, aceste uh, programe se vor bucura de finanțare la nivel național. Al treilea învățământ este că trebuie să implicăm pe toți actorii relevanți. Pentru a ajunge la imemorile care chiar se bucură de susținere, trebuie să implicăm pe intermediarii locale, adică băncile și uh, capitalurile de risc, ca și uh, organizațiile locale care susțin mediul de afaceri. Doar dacă implicăm pe actorii locali putem să ne bucurăm de succes. De asemenea, putem uh, continua să ne asigurăm că există complementaritate și sinergii între uh, actori și că părțile interesate cunosc instrumentele și știu că ele se completează reciproc. Mulțumesc pentru atenție. Yes, thank you very much for this broad overview. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare generală care era perfectă pentru o bază de discuție astăzi. Voi da acum uh, cuvântul domnului Darius Canapiecu, care este vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții și, de asemenea, responsabil de sectorul IMM-urilor și de coordonarea instrumentelor din domeniul capitalului. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Sunt foarte onorat că am ocazia de a vorbi astăzi în fața dumneavoastră despre uh, sprijinul în favoarea IMM-urilor. Probabil că, începând de astăzi dimineață, de când ați plecat de acasă, deja numai pe parcursul dumneavoastră ați întâlnit cumva reprezentanții celor peste 20 de milioane de IMM-uri din Europa. Probabil ați făcut micul dejun la o mică brutărie, care sigur e un IMM dacă vă folosiți smartphone-ul Eh, sigur, unele aplicații sunt eh, dezvoltate de un IMM. Dacă folosiți mașina, sigur, unele componente de, ale mașinii au fost fabricate de un IMM. Deci eh, vorbim aici despre două din trei din locuri de muncă în Europa din sectorul privat sunt din domeniul IMM-urilor. Dar cele din urmă, în anii din urmă, se recunoaște problema structurală a accesului la finanțare pentru IMM-uri și costurile sunt prea mari pentru accesul la finanțare pentru IMM-uri. Este și o, un raport asimetric nivelul de informare între organismele de credit și IMM-uri. De asemenea, problema în Europa este exacerbată și de eh, supradependența IMM-urilor pentru finanțare de la bănci. În balanța de plăți a IMM-urilor, datoria reprezintă 20%, dublu decât la întreprinderile mari. Deci ceea ce face că uh, Ehm, este mai greu pentru IMM-uri, iar situația este și mai rea în statele ehm, UE care au o economie mai fragilă. Și în ultima vreme, băncile și-au redus, de fapt, sprijinul către ehm, IMM-uri. Pentru că odată ce băncile și-au redus gradul de risc pe care și-l puteau asuma, și-au redus și sprijinul către IMM-uri sau IMM-urile nu mai au acces la finanțare decât la costuri mai ridicate decât înainte. Eh, mai multe studii ale BCE-ului au confirmat această tendință în finanțarea IMM-urilor, chiar dacă există diferențe între statele membre. Acum, sigur, este nevoie de politici structurale specifice, iar actualul răspuns european este axat pe două elemente cheie. Atenuarea riscurilor care împiedică um, băncile să acorde mai multe credite prin mecanisme de garantare a creditelor și al doilea element, revitalizarea finanțării de capital prin dezvoltarea mai ales a uh, surselor de finanțare alternative. De altfel, în această prevință vorbim despre Uniunea um, pieților de capital care este în curs de dezvoltare. aceste uh, serii de măsuri trebuie să fie implementate în mod simultan, pentru că pe termen scurt uh, problema nu, nu se va rezolva așa, încă va rămâne uh, foarte centralizată finanțarea în UE. Știm cu toții că încă din 2010 BCE-ul a lansat o serie de măsuri neconvenționale de politică monetară Uh, sume fără precedent de lichidități au fost injectate în zona euro cu două obiective, ca să se evite uh, criza de lichidități sistemică și pentru a sprijini activitățile intermediarilor din creditare. Totuși, uh, dificultățile persistă, mai ales la nivelul balanțelor de plăți ca să putem uh, răspunde acestor probleme și să reducem capitalul bancar irosit, să-l putem reinjecta în creditare, mai multe instrumente de garantare publică, uh, atât la nivel comunitar cât și la nivel național, au fost introduse. Firește, în general, aceste mecanisme încearcă să implice și uh, sectorul privat, dar uh, de la bun început trebuie ca schemele de garantare publice să fie bine concepute încă de la concluziile din 2014 ale grupului de lucru Inițiativa de la Viena pe această temă au arătat că este o nevoie substanțială de garanții de credit pentru IMM-uri în um, țările, mai ales în țările din uh, centrul, sudul și estul Europei. Dar eu cred că situația se confirmă și pentru restul Europei. Dați-mi voi acum să vă prezint un pic acțiunile uh, Băncii Europene de Investiții pentru IMM-uri Banca Europeană de Investiții continuă să fie un jucător important și încearcă să uh, aibă un rol uh, important. În 2014, grupul nostru a acordat un nivel record de finanțării IMM-urilor de peste 25 de miliarde de euro. Am uh, sprijinit astfel în jur de 285.000 de micro-întreprinderi, IMM-uri și întreprinderi de talie mijlocie prin noi forme de finanțare, prin uh, intermediere de împrumuturi, scheme de partajare a riscului și de uh, garantare a creditelor. În mod uh, specific, grupul BI uh, a acumulat o experiență foarte semnificativă în domeniul instrumentelor uh, de piață pentru această problemă, și anume mecanismele de partajare a riscurilor și uh, instrumentele privind capitalul de risc. Într-un context macroeconomic în care băncile uh, nu prea îndrăznesc să acorde credite, aceste scheme de garantare a creditelor sunt foarte utilizate pentru accesul IMM-urilor la finanțare. Unele scheme încearcă să ofere o garanție complementară, alți, altele să oferă această garantare unui uh, creditor extern? Pentru că, la modul general, știm foarte bine că uh, tocmai cele mai mici sau cele mai riscante IMM-uri sunt cele care au mai puține pârghii pentru accesul la garanții. Uh, programele de garanție ale creditelor s-au uh, intensificat în ultimii ani, tocmai în cadrul politicilor anticrize. Ca să vă dau o idee, estimări recente în cadrul OCDE pentru 14 state membre uh, vorbeau de cel puțin 200 de miliarde de uh, scheme de garanție în perioada 2007-2013. Deci toate aceste instrumente contribuie la sprijinirea IMM-urilor ca un instrument important al BEI, Fondul European de Investiții uh, sprijină și investitorii instituționali, mai ales în capitalul de risc. Printre uh, diferitele instrumente gestionate de acest sistem, putem uh, menționat și facilitatea UE pentru garanții credite. Vorbim aici despre uh, o sumă de peste 19 miliarde de, de euro de, în aceste scheme de garanție care au, au fost uh, dirijate către peste 300.000 de IMM-uri. De asemenea și instrumentul pentru garantare de credit în cadrul programului COSME și de asemenea și în cadrul programului Orizont 2020. Doar în anul 2014 acest fond EIF uh, a oferit garanții care acoperă uh, peste 1,6 miliarde, ceea ce va duce deci la deblocarea peste 5,6 miliarde de finanțări pentru IMM-urile. Și cum uh, a arătat și uh, raportul nostru anual 2014, este o diferență între uh, partajarea de risc, așa zisă, verticală și schemele de partajare a riscului. Pentru că există, deci, și partajarea de risc orizontală în acest în urmă caz, ex, gradul de expunere a IMM-urilor este divizat în diferite tranșe, în așa fel încât șocurile eventuale pot fi absorbite mai ușor. recursul la aceste fonduri publice uh, pentru a sprijini uh, IMM-urile cu gradul cel mai ridicat de risc s-a dovedit deja foarte eficient. acest fel de structuri sunt uh, foarte importante pentru a sprijini IMM-urile în contextul de încetinire a pieței. Anul trecut, grupul Băncii Europene de Investiții a investit și a garantat în jur de 2,5 miliarde în uh, garantarea, securizarea unor portofolii doar în Spania, Italia și Germania și Polonia. Și aici trebuie să repet un mesaj pe care îl enunțăm de mai multe ori către băncile centrale, inclusiv către Banca Centrală Europeană, și anume că uh, sistemul financiar are nevoie de o concepție, un design cât mai bun de la bun început. În orice caz, este cu adevărat uh, păcat că până la urmă um, sectorul uh, n-a fost mai bine organizat de la bun început, ar fi suferit și mai puțin în timpul crizei. Acum, un alt exemplu de aceste scheme de garantare este inițiativa IMM, una recentă, care ne permite acum în cadrul grupului BEI să uh, garantăm un, o gamă de portofolii mai diversificate. Uh, în momentul de față, uh, Spania și Malta fac parte în acest program. Acum să mă refer un pic și la chestiunea capitalului, pentru că acest piața capitalului de risc este foarte importantă și în Europa s-a înregistrat un adevărat crash în timpul crizei financiare, din care încă nu ne-am revenit, mai ales uh, segmentul de piață al capitalului de risc uh, este uh, încă prea, prea limitată. Colectările de fonduri din UE nu însumează decât 14% din fondurile colectate în Statele Unite. În Europa, Uh, atât nivelul de fonduri cât și dinamismul lor sunt cu mult sub nivelul dinainte de criză. Deci uh, aceste dificultăți au introdus și schimbări în ce privește investitorii prezenți pe piață. few years is not commendable in the longer run. Este, deci, într-adevăr, nevoie să recunoaștem acum că deocamdată agențiile guvernamentale de investiții uh, joacă rolul cel mai important până, vre- până când piața nu își va reveni. commitment of 9 billion euros. Avem un angajament uh, restant care uh, mobilizează 75 de miliarde. Fondul European de Investiții a contribuit la construirea unui capital de risc european sustainable, uh, sustenabil pe piața de capital privat. Se susține astfel antreprenoriatul european și inovarea. Toate aceste informații sunt disponibile în raportul pe 2014 privind imm pe care vi-l vor pune la dispoziție. Și ultimele observații în legătură cu așa numitul plan Juncker, care uh, dorește uh, să promoveze investițiile în investiții strategice uh, europene. Finanțarea se va face prin 21 de miliarde de euro. EFSI va debloca investiții suplimentare de aproximativ 315 miliarde de euro în următorii doi ani. EFSI Fondul de investiții strategice are alocări speciale pentru IMM-uri. Uh, alocarea de 5 miliarde pentru IMM-uri va fi alocată prin uh, Fondul European de Investiții. Anvelopa EFSI uh, va reprezenta 2,5 miliarde de euro. Ea este uh, dedicată investițiile, investițiilor cu uh, capital de risc. Restul de 2,5 miliarde sunt garantate prin FCD uh, Uniunea Europeană și sunt tot furnizate prin Fondul European, prin, prin BEI. Um, vor susține alte produse, alte linii de produse. BEI a început deja să implementeze planul Juncker prin proiectele pe care deja am început să le semnăm și ei vor beneficia de garanția prin Fondul European de Investiții imediat ce uh, acestea vor fi uh, implementate. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, thank you, Vice President. The next speaker is the Vice President of the Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte. Avem acum vicepreședintele Camera Economică Federală a Austriei, doamna Ulrike Rabner-Kohler. Aveți cuvântul. Domnule președinte, onorați deputați, domnule Rubic și domnule Mureșan, domnilor și domnilor, mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o de a vorbi uh, în numele Asociației Europene de IMM-uri, UEAPME, și eu sunt uh, antreprenor și știu care sunt uh, preocupările și îngrijorările IMM-urilor. Una dintre cele mai importante probleme ale companiilor mici în întreaga Europa o reprezintă accesul la finanțe și cred că discuția noastră de astăzi poate contribui la um, îmbunătățirea condițiilor de finanțare pentru IMM-uri la nivel uh, european. Știm că resursele de finanțare sunt limitate, de aceea trebuie să fie interesul nostru comun de a folosi aceste resurse cât se poate de eficiente. După cum am ascultat deja, instituțiile europene și intermediarii naționali au început uh, recent să implementeze nou, noile programe de susținere financiară pentru IMM-uri. Uh, 20 de milioane de IMM-uri din Europa uh, au așteptări foarte înalte de la aceste programe. Trebuie să um, evaluăm și uh, succesul acestor programe după ce uh, câștigăm ceva experiență. Toate părțile implicate în implementarea acestor programe trebuie însă să știe de la bun început care sunt așteptările și nevoile IMM-urilor. Comisia pentru bugete trebuie să poată mm, um, să regleze aceste programe, să le ajusteze uh, pentru a face o uh, distribuire corectă a fondurilor. UEAPME vrea să asigure garanții pentru a susține um, finanțarea IMM-urilor, comparativă cu granturile și cu împrumuturile subvenționate, din două motive. Pentru că, în primul rând, garanțiile au un efect de pârghie mai important care permite uh, impact mai mare pentru aceeași sumă a contribuabililor și, în al doilea rând, garanțiile sunt distorsionează mai puțin uh, competiția, concurența decât uh, granturile și subvențiile. Înainte de a ajunge la chestiunile mai specifice, aș vrea să mm, nu uităm că IMM-urile sunt un grup foarte heterogen. Într-adevăr, uh, doar 2% din IMM-uri sunt micro-întreprinderi cu mai puțin de 10 angajați, iar 50% din acestea uh, au, nu au niciun angajat. Majoritatea IMM-urilor sunt, de fapt, afaceri clasice de familie și uh, nici uh, persoanele uh, și, și nu sunt uh, deloc uh, dornice de a deveni multinaționale. Nevoile de finanțare diferă de la un IMM la altul și uh, pentru probleme diferite este nevoie de măsuri, și de susținere și de soluții diferite. Majoritatea IMM-urilor și micro-întreprinderilor uh, depind de finanțarea prin bănci. Au nevoie de împrumuturi pentru a-și finanța activitatea curentă și investițiile, schemele de garantare joacă acolo un rol important în cazul în care un uh, afacerist nu poate uh, veni cu propriile garanții. Programele europene precum SIP în trecut și COSME acum uh, arată că uh, sunt important, importantă finanțarea pentru imm pentru că ele nu pot să se descurce singure. De aceea UAPME a reușit într-o anumită măsură să mm, obțină acces alternativ la finanțare. DG deci, Regio ne-a spus că 30, uh, la, 30 de miliarde din aceste fonduri vor fi utilizate pentru uh, finanțarea IMM-urilor. Asta reprezintă aproape de 10 ori mai mult uh, decât fondurile alocate prin COSME până în 2020. Este complicat pentru IMM-uri să acceseze aceste conturi, de aceea o susținem pe comisara responsabilă pentru politici regionale uh, pentru a, în încercările de a accesibiliza aceste, IMM-uri, aceste fonduri pentru IMM-uri. Am uh, cerut ca în planul european de investiții să existe un uh, pilon pentru finanțarea IMM-urilor și am reușit. Prin fonduri european de investiții se va putea, se va putea aloca fonduri pentru IMM-uri. BEI uh, va apela la acest instrument până când uh, se poate folosi fondul EFSI. Uh, acum BEI poate folosi primele tranșe din, din planul Juncker. Fondul European de Investiții poate fi folosit pentru garanțiile naționale după ce în prima lună al anului s-au cheltuit deja uh, fondurile alocate prin uh, programul 2020. IMM-urile care vor să financeze proiecte mai uh, riscante sunt și ele uh, expuse unor probleme pentru că băncile nu sunt dispuse să își asume riscul. Multe proiecte nu pot fi realizate pentru că nu există finanțare, uh, prin urmare. Aceste IMM-uri au așadar nevoie de instrumente de finanțare care să permită un risc mai mare decât cel uh, presupus de împrumuturile clasice, tradiționale. UAPME de aceea a cerut uh, o mai bună susținere pentru uh, finanțarea cu risc mai mare. Aceste instrumente pot fi susținute prin COSME, Orizont 2020 și prin uh, fondurile structurale și de investiții europene. Totuși, totul va depinde de cererea de la cererile intermediarilor naționali și regionali, dacă se va apela sau nu la aceste posibilități și ajung la cele patru recomandări de bază pentru uh, îmbunătățirea finanțării, uh, instrumentelor de finanțare pentru IMM-uri, pentru a ne asigura că programele de susținere europene sunt uh, în favoarea IMM-urilor, instituțiile europene trebuie să reducă sarcina, povara birocratică asociată programelor de finanțare financiară la, or, la toate nivelurile atât pentru intermediari, pentru bănci și pentru IMM-uri. În al doilea rând, diferențele din econo- în situațiile economice, structurile IMM-urilor și uh, organizarea instituțională din statele membre impun soluții uh, diferite. Uh, programele europene trebuie să rămână cât se poate de flexibile pentru a putea răspunde nevoilor în fiecărui stat. În al treilea rând, cele mai urgente nevoi ale IMM-urilor sunt accesul la fonduri pentru inovare și investiții. De aceea, programele de susținere trebuie să se concentreze pe finanțarea pe termen lung și pe instrumentele financiare um, care să poată ia în calcul un risc uh, mai mare, deci să poată fi recalibrate dacă este necesar. Și ultim, în ultimul rând, Comisia pentru Buget trebuie să recunoască că împrumuturile și instrumentele de garantare ar trebui să aibă un efect de pârghie mai mare decât granturile și uh, investițiile directe de capital și trebuie să respecte că uh, trebuie să se aloce fonduri fiecărui instrument. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați oferit ocazia de a vă prezenta nevoile IMM-urilor din fața comisiei dumneavoastră și aștept cu nerăbdare și interes uh, discuțiile interesante ce urmează. Mulțumesc! Thank you very much. We're now moving to the uh, representative. Mulțumim foarte mult. Vom da acum cuvântul reprezentantul comunității academice, un profesor Neil Lee de la London School of Economics. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu uh, am decât uh, două, trei slide-uri, sper să fie suficient. Dați-mi voie să mă prezint. Deci sunt Neil Lee de la London School of Economics și am să încerc să ofer o perspectivă generală asupra uh, situației din acest sector financiar. Am ascultat, uh, bineînțeles, cu mare interes uh, eh, colegi privind situația la, de pe teren. Foarte de recent, deci a existat un studiu bazat pe analiza a datelor existente în peste o mie de alte studii specifice la nivel de teren, toate vizând să evalueze impactul uh, intervenției sectorului public în ce privește accesul uh, IMM-urilor la finanțare și, în general, efectul asupra performanței uh, acelor IMM. Deci, din aceste peste o mie de uh, studii, foarte puține ajungeau la o concluzie foarte tranșată și da, veștile nu par așa bune, dar din toate aceste studii, doar 17 au dat o concluzie uh, formală, cum că există efecte pozitive clare. Și colegii mei au uh, vorbit despre această problemă a accesului la finanțare, faptul că trebuie oferite mai bune scheme și că, în definitiv, da, intervenția sectorului privat ar fi mai utilă, mai bună decât cea sectorului public. S-a vorbit deci despre capitalul de risc, Oricum, o să revin la acest, acest aspect poate un pic mai târziu. Am pornit de la această perspectivă, cuvânt că inițial accesul este deja foarte important și totodată Deci știm, știm cu toții că practic 99% dintre firme sunt mici și foarte mici, iar datele ne arată că Uh, orice fel de intervenție am avea în vedere ar trebui să vizeze în primul rând aceste firme foarte mici. Dar să nu uităm că nu toate aceste firme au același uh, viitor posibil, nu toate firmele se vor transforma în Facebook, Google și așa mai departe, nu vor fi foarte competitive, inovante. Majoritatea dintre ele vor rămâne la un nivel modest și deci Trebuie văzut ce fel de finanțare va fi uh, accesibilă acestor întreprinderi între ghilimele normale. Deci, bun, știm că există pe de-o parte și anumite companii care au uh, viitor, se vor dezvolta în tehnologie și așa mai departe. Dar se pune întrebarea ce vom face și cu celelalte care nu vor primi neapărat uh, la fel de mult sprijin. Poate că până la urmă nu toată lumea va beneficia de acele inovații majore, dar să nu uităm că inovațiile majore vor fi utile pentru societate și economie în ansamblul său. Da, știm, într-adevăr, foarte puține firme vor fi atât de inovante încât să introducă un produs cu adevărat nou și, mai departe. Dar până la urmă este vorba de interesul general ca să existe măcar cineva care să încerce și odată inovația produsă ea va fi utilă tuturor. Însă, întorcându-mă la piața de capital, ea nu pare totuși foarte uh, înclinată să uh, ofere neapărat atât de multe posibilități firmelor celor mai mici. Sunt mai multe motive, pentru că capitalul de risc Până la urmă, să nu uităm că totuși lumea nu este chiar ideală și în lumea reală, până la urmă, cele mai multe firme, când au nevoie de un credit, nu se duc pe piața de capital, ci se duc la o bancă și au, au niște active pe care le folosesc ca să garanteze acel credit. Și, în al doilea rând, până la urmă, nimeni nu știe ce proiecte vor fi uh, bestseller, cei care poate vor fi cele care vor uh, schimba viitorul nostru. Deci nu se știm de întotdeauna pe cine trebuie să finanțăm. Știm până la urmă că, uh, da, firmele inovante sunt cele care depind atât de mult de, uh, de capitalul de risc. Până la urmă, Since the market applied and 30% of the were mm, rejected, were turned down for these lines. So Majoritatea firmelor care aplică pentru uh, împrumuturi sunt uh, respinse, își văd cererile respinse. Aceste companii pot solicita um, finanțare externă, dar au mai puține șanse să o obțină. Am um, intervievat mai multe companii inovatoare ele nu au încredere în bănci. Acest lucru a reieșit foarte clar. Am văzut că, au văzut că băncile au avut un comportament foarte neplăcut în ultimii 5-6 ani și de aceea companiile inovatoare sunt, nu sunt deloc uh, dornice să împrumute fonduri. să vorbim mai devreme despre formarea antreprenorilor. De fapt, obținerea finanțării reprezintă o aptitudine în uh, în sine, care este diferită de aptitudinile necesare pentru a-ți putea înființa o companie. Toate aceste chestiuni diferă de la o regiune la alta. Știm că studiile din Italia, din Germania uh, arată că în periferia acestor uh, state firmele inovatoare au mai puțin acces la finanțare decât uh, cele din alte regiuni. În Silicon Valley lucrurile stau la fel. Dacă ești într-o regiune periferică, accesul la finanțare este mai uh, dificil. Uh, se concentrează în general uh, acordarea de fonduri pentru firmele care au potențial de creștere. Dar trei chestiuni trebuie să fie menționate în concluzie cadrul uh, local de susținere al IMM-urilor trebuie să fie extins. Trebuie ca întreprinzătorii să fie mai uh, capabili și mai bine pregătiți pentru a putea obține acces la finanțare. În Regatul Unit uh, s-au creat școli de management care pregătesc antreprenorii și îi ajută într-adevăr să acceseze fondurile necesare. În al doilea rând, Vreau să mă refer la evaluări. Colegii uh, mei uh, au uh, făcut un, un studiu de 1500 de companii. Au analizat accesul la finanțare. Um, Uniunea Europeană investește foarte mult în studiu, o metodă uh, bună de a îmbunătăți uh, politicile în acest domeniu este să, facem, să se facă mai multe evaluări la nivel european. Evaluări uh, aleatorii pentru uh, a se constata situația reală. A treia chestiune este tehnologia. Piața se um, schimbă foarte mult, se face crowdfunding, acum finanțare din partea publică, este posibil ca uh, lucrurile să se schimbe foarte mult în domeniul accesului la finanțare. Deja accesul la finanțare este în continuă schimbare. Uh, trebuie să aveți în vedere uh, această schimbare atunci când vreți să schimbați politicile. Mulțumesc! Thank you. Um, our next speaker on this first panel is Tanelitika, a serial entrepreneur from... Îi văd da acum uh, cuvântul uh, domnului Tanelitica, un antreprenor finlandez care are uh, vaste cunoștințe în domeniul finanțării și în sectorul tehnologiei informației. Ne va spune despre cât de greu este să finanțezi un startup, cum garantezi succesul pe piață a unei astfel de companii. Tanelitica, aveți cuvântul. I just hope that our technical equipment Sper că echipamentul tehnic din Parlament poate să țină pasul cu uh, metodele dumneavoastră inovatoare de prezentare. Vă mulțumesc pentru invitație în primul rând, să vedem dacă pot sau nu să-mi folosesc materialul pregătit, dar oricum vom merge mai departe. Și eu sunt uh, antreprenor, uh, m-am ocupat uh, de startup-uri și uh, de companii care cresc repede, în special în domeniul uh, programelor informatice uh, la sfârșitul anilor 90. Mi-am început propria afacere la sfârșitul anilor 90, când aveam 21 de ani și am învățat uh, multe din aceste lucruri din experiență personală prin uh, greșeli mai mult. De-a lungul anilor am uh, apelat la mai multe uh, tipuri de finanțare, am cerut uh, capital privat, de 16 ori am obținut finanțare și am participat la finanțarea a 10 companii. Am fost și eu un business angel, la timpul meu am făcut 15 investiții, am investit în companii în, ultimele, în ultimii 10 ani, deci am o perspectivă din care vă pot vorbi despre uh, startup-uri, despre etapa timpurie de dezvoltare a acestor companii. Nu toate companiile uh, doresc să crească foarte repede și foarte mult. Uh, o estimare generală în legătură cu funcționarea sistemului pot să spun că merge mai mult sau mai puțin, dar că este și în mare măsură ineficient. Uh, Există și cazuri de succes încurajatoare în întreaga Europa, se fac și uh, lucruri bune, dar cele mai impresionante rezultate au venit, au provenit din uh, cooperarea dintre sectorul public și privat. Este foarte greu pentru sectorul uh, privat uh, să fie în poziția conducătorului. Mai degrabă, banii publici pot fi un factor de susținere care să permită să paveze drumul către succes pentru companiile care au potențial de creștere foarte mare. Să mergem mai departe cu slide-urile. Acestea sunt câteva cazuri de succes pe care le-am ales pentru a le discuta pe scurt aici. Tech City din Regatul Unit, Tech Nation sunt uh, impresionante din punct de vedere al uh, relațiilor publice. Rezultatele uh, variază, dar ei au reușit să concentreze fondurile în anumite regiuni, trebuie să fii foarte inteligent când finanțezi companii la nivel local, pentru că acest uh, lucru uh, afectează întregul proces de finanțare. Multe companii exploatează situația își înființează birouri în locuri îndepărtate pentru a accesa finanțarea publică. Lumea din ziua de azi este globalizată și imaterială, digitală și tot mai puțin contează unde sunt bazate companiile. Devine din ce în ce mai important cât de capabili sunt oamenii să lucreze într-un uh, setting multicultural, nu contează atât de mult accesul local la finanțare într-o anumită zonă. Deci tot ce ține de finanțare locală, politici locale, trebuie să fie analizate cu ochi critic în uh, sistemul uh, actual. Trebuie să analizăm cât de bune sunt, de fapt, rezultatele finanțării locale. Uniunea Europeană poate avea multe mm, uh, acțiuni dincolo de mijloacele bugetare dincolo de um, zona unică, zona um, economică unică și piața unică, îndepărtarea barierelor reprezintă un beneficiu important pentru IMM-uri, mai ales uh, pentru cele care cresc repede. În Finlanda, atunci când uh, înființez o afacere, din prima zi nu te gândești doar la oferirea de servicii locale în uh, limba locului. De la bun început optezi pentru o companie globală, dar automat te bați cu americanii. Și Uniunea Europeană poate face multe pentru a crește competitivitatea companiilor care din uh, primul moment uh, au un obiectiv global noi în Uniunea Europeană există acum multe inițiative bune care trebuie să continue. O companie care crește repede um, contează mult pe finanțare. Aceasta este una dintre uh, probleme, un fel de uh, cutie a Pandorei. întotdeauna există varianta în care cineva vine și te salvează dacă dai de probleme. Uh, aceste probleme fac parte din sistem și o zonă în care nu am avut atât de mult succes cât ne-am dorit este zona companiilor care se bazează foarte mult pe uh, fonduri publice, care uh, trenează așa fără să-și dea duhul ani de zile pe fonduri publice și până la urmă tot uh, dau faliment. Cred că împreună putem avea mai mult succes dacă Uniunea Europeană nu este uh, lider uh, în finanțarea IMM-urilor. trebuie uh, să permiteți uh, sectorului privat mult mai motivat să preia conducerea, atunci uh, se vor putea pune la dispoziție fonduri, fonduri minoritare, un, un pachet minoritar din partea banilor publici. Desigur, sunt importante și regulamentele, legile naționale, uh, sunt mai multe reguli care trebuie schimbate, trebuie îmbunătățite. Eu am o experiență în acest sens, am cofinanțat o afacere uh, în Dublin, Irlanda, care se ocupă de uh, numele domeniilor pe internet. Avem Irlanda, Finlanda, China, dar angajați și în um, Statele Unite. Vă dați seama cât de uh, ce, ce obstacole de reglementare trebuie să depășească o companie globală imaterială pe care v-am vorbit. Poate fi extrem de complicat dacă nu se armonizează sistemele din aceste țări. În special, uh, acest lucru se aplică în cazul uh, startup-urilor ambițioase care cresc uh, repede, pentru că lucrul, locurile de muncă nu mai sunt locale, multe meserii, multe poziții pot fi ocupate flexibil din mai multe țări. Și dacă obiectul de afaceri, obiectul de activitate este software, software-ul și se contează mult pe cloud, atunci uh, toate lucrurile sunt foarte imateriale și uh, legislația care reglementează la nivel local este depășită și reprezintă o problemă importantă pentru companiile acestea globale. Să permite să scurcă mai bine în acest uh, în acest domeniu. Ei oferă condiții mai bune companiilor americane care cresc repede și care sunt foarte ambițioase. Uh, mai sunt probleme și cu uh, formarea, cu învățământul. Recomandarea mea ar fi să urmăm uh, exemplul uh, excelent al Danemarcei, care pregătește foarte bine antreprenorii. În general, antreprenorii care se ocupă de companii care cresc foarte repede câștigă dacă se concentrează pe definirea problemelor uh, mai degrabă decât pe soluționarea lor. Nu putem uh, depăși niciodată China și India în uh, termen, în, ter, în termen de cantitate de absolvenți, dar noi, ca europeni, am avea de câștigat dacă i-am pregătit pe oameni să definească problemele, să uh, găsească care sunt problemele ce trebuie rezolvate cu adevărat. Deci definirea uh, problemelor este um, un lucru care ne poate uh, da nou un avantaj competitiv. Ca antreprenor uh, pot să vă spun că totul devine uh, tot mai holistic, se folosește tot mai multă tehnologie. Acum, uh, accesul la finanțare presupune foarte multe chestiuni care, de fapt, țin de oameni, de nivelul lor de ambiție și de competența lor, de cât de sus doresc ei să țintească. Problema este foarte complexă, însă este un subiect care merită abordat și dacă găsim aici soluția corectă, Europa va fi pe viitor un loc și mai minunat decât este. Mulțumesc! Thank you very much. Now I would like to... Mulțumim uh, foarte mult, iar acum aș dori să declar dezbaterea deschisă. Vă invit să participați. Deci uh, dau cuvântul colegilor uh, eurodeputați. Toate contribuțiile, întrebările sunt binevenite. Yep. Chairman Artui. Moi, je veux bien. Mm. Da, eu aș vrea să le mulțumesc vorbitorilor și să-i uh, rog să mă scuze că am lipsit o vreme. N-am putut să ascult intervențiile în totalitatea lor, dar ceea ce mi se pare important este faptul că, din punct de vedere bugetar, avem mijloacele necesare și ar fi bine ca și Comisia să ne spună în ce situații ne aflăm, care este potențialul care rămâne disponibil, pentru că, dacă am înțeles bine, garanțiile sunt apreciate, sunt luate în considerare în finanțare. De asemenea, am înțeles că ar trebui uh, ușurat aspectul birocratic, obligatoriu, care acum este ca un fel de uh, o cademoară pentru întreprinderi în diferitele state membre. Ați subliniat de asemenea importanța formării, a pregătirii, a educației. Aș dori de aceea să vă întreb ce vi se pare mai important? În aceste vremuri în care mijloacele financiare, lichiditățile sunt considerabile, oare dificultatea IMM-urilor nu este oare rentabilitatea? Oare reglementările naționale? Dificultatea producției, uh, sarcine sociale nu constituie niște factori penalizatori sau, altfel spus, IMM-urile rentabile? au probleme de finanțare? Poate că este adevărat pentru întreprinderile de tip startup. Dar oare n-ar trebui să facem un apel pentru toate statele membre, să le invităm să aibă grijă, să elibereze energiile, să ducă la bine reformele structurale care vor asigura rentabilitatea durabilă a întreprinderilor, întreprinderi rentabile în general, care își găsesc finanțare mai bine decât o întreprindere care nu prea reușește să-și echilibreze conturile. Am notat de asemenea că dificultățile care persistă pe piața internă pot fi uh, resimțite ca niște penalizări de către întreprinderi, motiv pentru care cred că trebuie să insistăm asupra urgenței de a îndepărta barierele reglementare care încă pun uh, piedici și care segmentează piața internă europeană. De aceea aș dori să aflu uh, opiniile invitațiilor noștri în legătură cu aceste elemente. Mulțumesc, domnule președinte. Vom asculta mai multe întrebări, după care le vom da tuturor experților uh, cuvântul. Domnul Manca, aveți cuvântul. Ďakujem pekne. Uh, v Európskom parlamente som 11 rokov a vždy začínam v Bruseli okolo 8 ráno a končím okolo polnoci. Bună ziua, eu uh, vreau să vă spun că de 11 ani sunt parlamentar european. Înainte Lucrăm foarte mult la Universitatea din Londra. Mi s-a spus că un uh, manager nu trebuie să fie niciodată ocupat, el să-și poată gestiona timpul în mod eficient, așa cum ați spus și dumneavoastră. Uh, abilitățile manageriale sunt foarte importante atunci când vrei să-și gestionezi propria viață. În anii 90 eu mi-am înființat propria afacere și nu uh, am urmat metodei greșelii și învățatului din greșeli, însă am avut un coleg care la asta apela, la această metodă de a se lovi cu capul de pragul de sus. Uh, e important să fii curajos, e important să ai o viziune și să mergi pe propria ta cale. Până la urmă, cel mai important este să ai acces la finanțare și, în al doilea rând, este important ca plățile să se facă la timp. Trebuie să facem fața acestei situații și trebuie să ne asigurăm că antreprenorii își primesc banii la timp. Chiar în această dimineață am vorbit despre faptul că Uniunea Europeană trebuie să-și plătească facturile la timp, pentru că altfel aceste întârzieri creează probleme în altă parte, de exemplu IMM-urilor. O altă chestiune despre care s-a vorbit uh, a fost uh, corectitudinea procedurilor de achiziții publice. Până la urmă trebuie să se aleagă compania cea mai uh, eficientă. O altă chestiune este combaterea birocrației. Când, am, când eram uh, politician la nivel uh, regional, le explicam uh, echipelor mele că trebuie să cunoască companiile care operează local, că trebuie să le cunoască nevoile și să se asigure că totul merge bine. Și, de fapt, lucrurile nu prea mergeau așa. Tot ce am făcut eu în trecut a avut ca scop și implicarea sectorului academic. Dumneavoastră veniți de la Londra, cunoașteți aceste aspecte. Din experiența mea, managerii sunt foarte pricepuți, dar uh, uneori nu înțeleg, uh, nu se înțeleg foarte bine cu sectorul academic, pentru că profesorii nu uh, înțeleg întotdeauna câtă nevoie au de manageri și că există, de fapt, o nevoie reciprocă. Dumneavoastră, ce părere aveți? Credeți că, că între sectorul academic și uh, business-uri există o relație de nevoie? Aș vrea să vă mai întreb de asemenea ce părere aveți despre acordul TTIP. Recent am adoptat o rezoluție și am acordat mandat, Comisiei mandatul de a continua negocierile. Care este părerea dumneavoastră despre acest uh, acord? Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă, că garanțiile sunt mult mai uh, eficiente decât acordarea de împrumuturi fără garanție. Probabil că este adevărat că trebuie folosit uh, efectul um, investițiilor. Acum negociem uh, posibilitatea unei uniuni fiscale. Principala problemă este că 90% din energie sunt consumate, este consumată de clădiri. Noi uh, subvenționăm izolarea termică. Știu personal acest lucru pentru că personal am apelat la un grant de la BEI, am izolat școli, termic școli și clădiri publice. Rentabilitatea acestor fonduri a fost, s-a văzut foarte repede pentru că am reușit să economisim cam 60% din energie. Deci în loc să dăm bani cuiva pentru uh, a întreprinde tot felul de activități, Iată că am folosit bani publici în mod foarte eficient. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit opiniile dumneavoastră, care, într-adevăr, pe care le pot confirma prin experiența mea. Aștept cu mult interes să avem alte reuniuni similare pe viitor. Mulțumesc, domnule Manga. Îi voi da acum cuvântul doamnei Moody. And, uh, thank you for, uh... Mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste prezentări foarte interesante. În legătură cu formarea întreprinzătorilor, aveți uh, mare dreptate și este o lecție pe care o vom lua, cu care vom rămâne. Mă voi referi la mai multe chestiuni. În primul rând, aș vrea să știu uh, care sunt răspunsurile lui Cristin și lui Darius la ce a spus Neil în legătură cu faptul că trebuie să fim uh, selectivi și să ne concentrăm pe eficiența resurselor care ni se pun la dispoziție. Pentru că mm, aceasta a fost o remarcă foarte interesantă care uh, are de face nu doar cu creșterea companiilor, ci și cu elementul vital care ne interesează, și anume crearea de locuri de muncă ca urmare a creșterilor. Dar eu ai vorbit despre finanțarea prin EFSI, acum că trebuie să se facă mai mult decât s-a făcut deja până acum. Aș vrea să știu uh, um, cum uh, vezi tu uh, această complementaritate, această, mm, faptul că fondurile acestea vin ca supliment. Mulțumesc. Doamna Vana are cuvântul. Dragi colegi, Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru aceste prezentări extrem de interesante. Cred că mi-ați furnizat adevărată panoramă interesantă asupra situației care există în Europa. Eu sunt austriacă, la fel ca domnul Rubic și ca doamna Köhler. Ați vorbit despre Accesul la finanțare, care trebuie să devină mai simplu, este o problemă arzătoare, o problemă de actualitate, dar în același timp o problemă prioritară atunci când vorbim despre fondul uh, european pentru investiții, de fonduri structurale și ar trebui poate să mergem chiar mai departe. Îi mulțumesc doamnei uh, uh Schreiber pentru că a vorbit despre creșterea durabilă și inclusivă Doamna Schreiber, ați vorbit despre creșterea inclusivă din punct de vedere social, accesul la bani. Da, dar asta nu înseamnă alfa și omega, este nevoie și de o valoare adăugată pentru economiile europene, pentru întreaga societate europeană. Au fost deja evocat anumite chestiuni în legătură cu uh, aceste lucruri, disparitățile dintre bărbați și femei, de exemplu, dar mai există și chestiuni care au fost lăsate deoparte, deși există un potențial mare de dezbatere. Transformarea ecologică, uh, creșterea verde, locurile de muncă în acest domeniu. Comisia Europeană și Parlamentul European au luat inițiative dincolo de frontierele partizane. Există un acord între noi legat de eficiența energetică și poate că n-ar fi rău să ne gândim și la inovație în legătură cu acest lucru. Au fost foarte multe studii care au fost făcute în acest domeniu și care au demonstrat faptul că există un potențial enorm. IMM-urile au recunoscut și ele existența acestui potențial în urma numeroase anchete. Activitățile în domeniul respectiv sunt foarte numeroase și conform unei anchete recente, 80% dintre întreprinderile europene au intenția de a lua măsuri pentru a folosi mai bine resursele în următorii ani. Deci există un potențial foarte mare care poate fi exploatat, trebuie să ne focalizăm acest, asupra acestui aspect, trebuie să punem în aplicare un plan de acțiune verde pentru IMM-uri și acest lucru este ceva concret Chiar recent, Parlamentul a luat poziție în legătură cu un plan de acțiune referitor la un plan de economie circulară, care ține practic de aceeași miză, de aceeași problematică. De aceea aș dori să uh, aflu și părerea experților noștri în legătură cu această problemă, potențialul IMM-urilor în cazul economiei verzi și cum putem să punem accentul pe exploatarea acestui potențial, pentru că din punct de vedere economic este important, dar și din punct de vedere al mediului, din punct de vedere social, din punct de vedere a tot ceea ce ne interesează în Uniunea Europeană. Domnule Artui, mulțumesc, domnule Mureșan, că îmi dați din nou cuvântul. Problematicile legate de IMM-uri sunt în centrul preocupărilor europene. Ambiția noastră este să găsim, să regăsim condițiile pentru progres, pentru creștere, pentru creare de noi locuri de muncă, pentru coeziune socială durabilă. Și ne dăm seama cât de importante ce pârghii reprezintă IMM-urile pentru creștere, pentru ocuparea forței de muncă. Am menționat finanțările, capitalurile, dar aș vrea să revin puțin asupra capitalului uman, care este tema uh, colovului nostru uh, legat și de IMM-uri. Esențială mi se pare educația, pregătirea. De aceea aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră ca antreprenori, ca practicanți, ca experți cu o privire foarte clară asupra problematicii IMM-urilor. Ce credeți dumneavoastră despre formarea profesională, despre ucenicie? Observăm că ucenicia, mai ales în Austria, este practicată și nu avem șomaj în rândul tinerilor. Acolo unde nu există perioada de ucenicie, șomajul este foarte ridicat. Care ar putea fi rolul IMM-urilor? Ar fi vreun interes pentru ca noi să încurajăm mobilitatea ucenicilor astfel încât ei să se ducă, uh, așa cum merg studenții prin programul Erasmus, într-o altă țară pentru a-și adăuga un complement de formare. Poate că bugetul european ar putea fi uh, un ajutor pentru ei, așa cum este și Erasmus. Erasmusul chiar ar putea să fie un program folosit pentru uh, această perioadă de ucenicii. Aș vrea să cunosc părerea dumneavoastră în legătură cu acesta. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Acum uh, Poate fiecare dintre invitați poate să ia cuvântul pentru două, trei remarci foarte pe scurt. Și poate o întrebare scurtă din partea mea pentru doamna Schreiber, aici la Comisia de Bugete. Am uh, văzut de deja proiectul de buget al Comisiei pentru anul viitor, care include o reducere în bugetul COSME proiect COSME care este foarte important pentru IMM-uri. Deci nu știu cum evaluați dumneavoastră această situație și cum vă gândiți să uh, atenuați eventualul impact negativ față de IMM-uri. Deci, vă propun acum să reluăm în ordinea inițială a vorbitorilor, două minute fiecare, vă rog. Okay, I will try in two minutes to address Sigur, voi încerca în cele două minute să răspund la aceste întrebări. Mai întâi în ce privește situația programului COSME. Eu cred că programul a început bine, am avut două apeluri la proiecte în început de la lansare și am avut deja un număr ridicat de acorduri semnate care va, se va ridica la peste 2 miliarde de finanțări, că colegii mei de la BEI ar putea preciza mai bine asta pentru că se ocupă de implementare. Deci, la început, uh, demarajul a fost foarte bun. Sunt o serie de țări care au deja semnat contractele generale, sunt și alte țări membre care sunt uh, în curs de contractualizare. sunt și aspecte de procedură care au înregistrat un pic, uh, un ritm un pic mai lent, dar în fine, nu vreau să intru acum în detaliile privind implementarea. Acum, în ce privește cele spuse de domnul Manca, în ce privește întârzierile de plăți. Cu permisiunea dumneavoastră lui. Oare putem ști care sunt țările care au semnat și care nu au semnat convenția? Da, aș putea să vă dau o listă completă pentru că uh, o cunoaștem. Nu am uh, lista aici, dar o să vă trimit uh, prin poștă. Um, evident, în această situație vom putea interpela guvernele uh, țărilor uh, pe care le reprezentăm. Da, este vorba despre niște negocieri, vom găsi intermediari și, într-adevăr, cred că va fi util, așa încât vă vom transmite lista uh, ulterior. Acum, da, în ce privește întârzierile de plăți, da, suntem la curent, evident, nu suntem deloc bucuroși, am lansat deja procedurile de încălcare a regulilor, și încercăm, bineînțeles, să monitorizăm cât se poate de, de bine pe teren situația, dar uh, evident sperăm că nu se vor uh, mai repeta astfel de situații. Bineînțeles, e o situație foarte grea, mai ales în țările în care trec într-o situație economică dificilă, unde uh, plus sectorul creditului este în criză și el, și deci dacă plățile nu sunt făcute la timp, evident că totul devine o problemă generală domnul Rubic, uh, că da, ați pus o întrebare foarte bună cum uh, să evităm această problemă de uh, acces, prea multe cereri la resurse prea limitată. Și um, mă gândesc și la ce au spus colegii mei, acele întreprinderi care își asumă niște riscuri și care pot introduce niște schimbări la nivel sistemic. Oricum, noi, într-adevăr, da, ne concentrăm uh, pe acele întreprinderi inovante care de fapt au mai puține șanse de a obține finanțarea clasică. Pentru că, uh, da, au un grad de risc mai ridicat și deci gradul lor de acces la finanțare în afara acestor programe este scăzut. Cred că asta se leagă și de uh, ce a spus dumneavoastră și de intervențiile colegilor mei. Fragen sind für uns ganz wichtig. Sie kennen auch den În ceea ce privește ceea ce a spus uh, deputata din Austria, doamnă, economia circulară și uh, noile propuneri legate de economia verde fac parte dintre prioritățile comisiei actuale. Aceasta este extrem de atentă la rolul pe care îl joacă IMM-urile în cadrul acestor inițiative și va face propuneri concrete în legătură cu acest subiect. Domnule Arciu, în ceea ce privește obstacolele pentru piața internă, evident, este fundamental. Știți că pregătim uh, actualmente o strategie pe piața internă și suntem atenți la care sunt obstacolele care mai rămân. Sunt câteva inițiative concentrate specific pe IMM-uri, pe punerea în aplicare, pe crearea acestora. Ne gândim la idei, la crearea unui soi de pașaport pentru servicii, tocmai pentru a permite IMM-urilor uh, atunci când uh, ajung la un acord cu o anumită țară să uh, poată să devină operaționale și în altă țară europeană. Cred că și observația domnului Lee a fost foarte interesantă. El a afirmat că home marketul nostru din Europa, ar trebui să fie deschis, la fel ca pentru întreprinderile americane, deci ca și piața americană. Ă, tocmai la acest lucru colaborăm acum și suntem conștienți de dificultățile care ă, subzistă. Știți că multe dintre aceste dificultăți ă, există deja de 20 de ani. Comisia le-a discutat deja. Mă gândesc, de exemplu, la TVA și la uh, Uh, acel formular unic de TVA, care ar fi atât de ușor de făcut. Știu că avem susținerea Parlamentului, însă nu este întotdeauna ușor să avansăm în acest domeniu al impozitării în care ne confruntăm cu tot felul de probleme. Da, dar putem să și luptăm împreună împotriva acestor obstacole. Uh, thank you. I, I think I can reply. Mulțumesc. Cred că voi încerca să răspund la câteva întrebări. Prima întrebare, ce este, care sunt cu adevărat uh, nevoile? Eu cred că, în primul rând, uh, trebuie să încurajăm cultura antreprenorială și uh, trebuie să combatem acele, acele situații în, în care în grad, competitivitatea întreprinderilor este scăzută. Apoi, uh, trebuie să oferim uh, scheme de garanții uh, pentru toate situațiile în care putem, practic, reduce gradul de risc asumat de către bănci. bănci. Și aș spune chiar că, de exemplu, instrumentul pentru IMM-uri din programul Orizont 2020 este un exemplu de succes, tocmai pentru că favorizează întreprinderile cu grad ridicat de risc și inovante. În al treilea rând, pe termen lung, dacă vedem structurile de finanțare existente în Europa și le comparăm cu uh, alte sisteme, vă rog să mă scuzați, spune orator, mă refer pe uh, termen scurt. Deci vedem că Există practic un efect pozitiv, bineînțeles, existenței acestor instrumente care înlocuiesc, uh, joacă rolul băncilor care nu sunt suficient prezente. Și uh, totuși în uh, alte, alte țări am putut constata instrumente similare, inclusiv emisiuni de obligații la nivel limitat. Deci pe de altă parte, da, este adevărat, uh, s-ar cuveni simplificată în continuare reglementarea pentru a face viața tuturor mai ușoară. În orice caz, noi credem că am încercat să dezvoltăm o gamă de produse care să financiare care să-l însoțească pe antreprenor încă de la înființarea firmei și până la instalarea ei uh, pe piață în mod durabil. Vorbim și despre uh, facilitatea care se destine, uh, este oferită celor care susțin afacerile. Și cred că toate acestea constituie exemple, exemple foarte, foarte bune. Am lăsat schema de co-investiții pentru așa numiții business angels, ce, și asta într-o schemă care, bineînțeles, practic uh, sumele investite pot beneficia de o garanție până la dublu. Să avem probleme, uh, avem proiecte de acest gen în Spania, dar și în Germania, etc. Ideea este aceeași până la urmă să uh, sprijinim noi companii să fie înființate și să se dezvolte. Încă un punct în ce privește complementaritatea și adiționalitatea. Ideea din planul uh, Juncker ideea pentru grupul B este să uh, să stimulăm deci, proiecte care să acționeze în același fel uh, ca planul inițial de investiții, dar fără neapărat să implice uh, participarea noastră directă. Oricum, vorbim aici despre un efect de pârghie și deci se speră deci, un, un, un efect multiplicator și în al doilea rând încercăm și să atragem cât mai mult posibil și participarea sectorului privat. Pentru că, da, sectorul public poate pune în circulație lichidități, dar nu este sigur că lichiditățile chiar și ajung în economia reală. Deci, tocmai de aceea trebuie să atragem cât mai mult sectorul, sectorul privat în aceste proiecte de investiții. Și ultimul aspect, ce privește economia verde. Pentru că, da, este, una dintre, este unul dintre sectoarele cheie pe care acționăm noi, grupul B. Este chiar un obiectiv de politică din partea noastră. Suntem foarte activi în ce privește eh, energia regenerabilă, atenuarea efectelor schimbării climatice și, de asemenea, deci investim și în eh, capital de risc care este în mod specific dedicat acestui sector care are un viitor promițător. Mulțumim, domnule președinte. Euh. Vreau să adaug o întrebare complementară ca urmare a crizei supremurilor. sau au uh, dat noi reguli, Basel 3, de exemplu. Oare nu trebuie să revedem, să revizim aceste reguli pentru că fac impun o distanță între bănci și companiile de asigurări, mai ales în cadrul întreprinderilor? Uh, for instance, if you see the rules on Spre exemplu, dacă vă uitați la regulile actuale prudențiale în materie de securitizare, uh, da, regulile actuale penalizează practic această piață specifică din, uh, din UE, care, deci evoluția este diferită față de ce s-a întâmplat în Statele Unite. Deci, evident, trebuie să fie gestionat risc, să fie bine gestionat riscul în cadrul unei, unei bănci, dar pe de altă parte și banca trebuie să-și poată asuma niște riscuri. Dar aveți dreptate, oricum, la ce v-ați referit. Okay. Thank you. Um, Frau Ulrike Radmakolle. Mm-hmm. Yeah, uh, thank you very much also for your input and for your questions. I would like to answer it. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru întrebări. Voi încerca să mă refer la trei puncte. Cred că punctul cel mai important este că nu trebuie să uităm că 99% dintre IMM-uri sunt cu adevărat firme foarte mici. Deci simplificarea programelor în general, tuturor schemelor, cerințelor din reglementare ar fi lucrul cel mai important. Și cu cât menținem lucrurile simple, ajungem și la o altă problemă importantă și anume accesul facilitat pentru aceste programe de finanțare pentru IMM-uri. Sigur, e cel mai bine ca plățile să fie făcute la timp atunci când o firmă este implicată în scheme de creditare. Știm că uneori situația este destul de complicată pentru că implică și băncile și instituțiile publice. Trebuie să avem grijă la uh, balanța din acest sector. Apoi, uh, în ce privește creșterea verde, uh, chiar uh, eu sunt implicată într-o companie din acest sector și, și eu cred că există aici un potențial foarte mare pentru IMM-uri în acest sector, însă Trebuie totuși să avem grijă și uh, să avem totuși o, o, o reglementare. Pentru că depinde ce reglementare avem. Dacă favorizăm uh, întreprinderile într-un anumit sector, nu trebuie neapărat să lovim în cele din alt sector. Și, după cum uh, menționau și colegii, această chestiune a eficienței energetice, uh, a clădirilor, acordarea anumitor stimulente a favorizat, să zicem, activitățile economice în această direcție, dar ă, reamintesc că de fiecare dată când se acordă stimulente trebuie făcut acest lucru într-un cadru reglementar complet. Și ă, acum, la ce vă referați dumneavoastră, domnule președinte, sigur și domnule și capitalul uman este foarte important. Deci, da, uh, stadiile de practică, ucenicia sunt foarte importante, după cum ați spus, în Austria este un exemplu de succes. Uh, putem vedea de acolo, deci cum funcționează bine un astfel de sistem în cooperare cu întreprinderile și, desigur, și noi, ca și Cameră de Comerț, avem un rol de jucat aici. Cred că exemplul poate fi replicat și în alte țări. Cred că sunt, într-adevăr, uh, instrumente foarte importante și sigur IMM-urile în mod natural joacă un rol major în uh, educația și formarea profesională. Deci, uh, pe lângă accesul la finanțare mai bună și mai simplă reglementare, este nevoie într-adevăr și de menținerea unei forțe de muncă adecvate. Deci sunt trei ingrediente necesare pentru succesul viitoarei Europe. Mulțumim. Dăm acum cuvântul unui profesor. Nimeni? You got me? Okay, so... O să mă refer la câteva chestiuni. În primul rând, productivitatea. Oamenii au vorbit despre profitabilitate. În general, firmele mici au probleme chiar cu acest subiect. Am vorbit despre skillurile manageriale și cât de importante sunt ele. Sunt mai multe chestiuni care pot fi uh, făcute pentru a îmbunătăți aceste skill-uri, de exemplu furnizarea de vouchere pentru uh, cursuri de formare, abordarea prin școli și uh, abordarea educațională. Sunt uh, și procese de marketing prin care firmele care sunt prost gestionate sunt oricum eliminate de pe piață. Filmele de familie în general sunt prost gestionate Ehm, firmele procesionate vor fi eliminate ehm, de pe piață, se vor stinge de la sine. Nu ne îngrijorăm în acest sens. Unul dintre motivele pentru care productivitatea este scăzută în mai multe țări este pentru că este ușor pentru companii să continue să existe. Companiile slabe, însă, în cazuri de criză, sunt eliminate de pe piață. Uh, companiile slabe în sistemul de până acum nu s-au uh, închis, ceea ce uh, nu au dat faliment, ceea ce de fapt justifică, explică um, revenirea economică destul de slabă, destul de lentă din Regatul Unit. E important să vorbim și despre faptul că inovarea nu este întotdeauna apreciată de piață. Pregăt- formarea profesională despre care s-a vorbit. Eu sunt britanic, deci nu sunt cea mai <laughs> măsură persoană să vorbesc despre formarea profesională, pentru că noi nu prea ne descurcăm bine în acest sector, în Regatul Unit. Organismul import- cel mai important de afaceri din uh, Regatul Unit a spus că nu dispunem de oamenii necesari, bine pregătiți pentru a se ocupa de anumite sectoare de piață. Sectorul de afaceri nu a considerat că are un rol de jucat aici și nici nu uh, s-a arătat dispus uh, să plătească mai mult pentru ca oamenii uh, pentru anumite meserii. Deci oamenii nu au avut interes să devină specialiști în anumite domenii. Oricum, alte uh, state sunt mai bune decât noi la acest, la acest uh, subiect. Domnul uh, din Finlanda este ultimul vorbitor, domnul Tica. Mulțumesc. Întrebarea referitoare la cât de urgent este să renunțăm la regulamentele naționale din statele membre ale Uniunii Europene E vorba de o chestiune ce ține de concurența, competitivitatea zonei euro. euro. Întreprinzătorii uh, care au firme în creștere sunt foarte frustrați de uh, regulamentele naționale. Tocmai de aceea se mută în alte regiuni din noi și își înființează acolo afacerile mai degrabă decât în Europa. Și deci este uh, subiectul despre care se plâng cel mai des. N-aș spune că ar trebui să eliminăm complet tarifele vamale în Uniunea Europeană și că dacă sunt uh, interzise uh, taxele într-un anumit stat, ele ar trebui să fie eliminate în toate statele. Însă, ar fi bine să avem uh, un teren cu condiții egale pentru toate companiile din Europa. Implementarea concretă a teoriilor academice este uh, un subiect care mă interesează. Eu sunt uh, master în uh, administrarea afacerilor și caut să aplic teoria pe care am învățat-o în practic. Adesea, sectorul academic nu știe cum să aplice practic teoria și uh, privesc într-un fel ca la zoo, așa se uită la cei care concretizează teoriile lor. Privesc așa o curiozitate amuzată cum uh, alții se chinuie să pună în practică teoriile, dar într-adevăr ar fi bine ca universitățile și antreprenorii să coopereze, însă ar fi bine să existe un fel de interpret, de intermediar între mediul academic și mediul de afaceri, cineva care să-i ajute să pună teoriile în practică în ceea ce privește oportunitățile de creștere verde și locurile de muncă ecologice, acestea ne oferă un bufet foarte vast, o gamă amplă de oportunități trebuie să permitem să se construiască prototipuri fizice reale, să inovăm, dar uh, sunt mai multe lucruri care pot fi făcute mai inteligent în uh, domeniul tehnologiilor economice. Trebuie să analizăm subiectul legat de sănătate, de reperele pe care ni le folosim și să, să analizeze uh, foarte bine problema. De exemplu, producerea energiei din, din, pe bază de carbon, sau moduri mai ecologice de obținere de energie. Problema este că nu se pot recupera nivelurile de energie ce trebuie investite pentru a se produce energie regenerabilă. Eolienele nu sunt neapărat rentabile din acest punct de vedere. Mai rentabile ar fi algele Există un material molecular foarte promițător care ne poate ajuta să profităm la maxim de energia solară. Există mai multe companii care analizează această posibilitate. În acest moment Europa este lider în acest domeniu pentru că în Germania, de exemplu, regulamentele, legile sunt favorabile dezvoltării acestui sector. Ar fi bine ca Europa să analizeze și alte energii experimentale Revenind la problema formării profesionale, cred că antreprenorii uh, nordici bazați pe creștere, orientați spre creștere, au deja un sistem prin care oricine își poate înființa o companie și poate deveni Uh, directorul executiv uh, al companiei lor. Apoi este aleatoriu uh, succesul. El reprezintă o combinație din mai mulți factori, cei care au succes înființează apoi și alte companii întotdeauna ei devenind experți își iau învățăcei pe lângă ei și de fapt se formează un fel de sistem de bresle în care există maestri și calfe. Maestri și calfe. Elevei celor care au învățat prin experiență proprie. Este un sistem foarte potrivit uh, pentru că în domeniul software-ului, de exemplu, în domeniul programării informatice, E vorba de o meserie artizanală, de fapt. Nu e vorba de o chestiune atât de orientată tehnologic cum uh, se crede. E vorba de un cod pe care îl sculptezi, îl uh, plămădești cu mâinile tale. E ceva mai degrabă artizanal decât tehnologic. Vă mulțumesc, le mulțumesc foarte mult vorbitorilor pentru intervenții pentru că am depășit puțin timpul. Fără întârziere îi voi da cuvântul colegului Rubic pentru al doilea uh, panel de discuții. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc foarte mult. Cred că acest prim schimb de vedere a fost extrem de pasionat. Observăm că există numeroase posibilități, numeroase oportunități tinerele întreprinderi pot uh, să fie create de lucrători și mai în vârstă, de fapt. Însă, știm că, de fapt, crearea unei întreprinderi uh, conduce la crearea de noi locuri de muncă. Până în 2020, obiectivul nostru este de a atinge 20% din PIB, de ce nu 30% până în 2030 în alte domenii. În alte domenii stabilim astfel de obiective uh, și pentru ca să răspundem la aceste um, elemente, voi da cuvântul primului vorbitor care va aborda întreprinderile de tip, de tip startup și ne va spune cum pot fi utilizate bugetele europene în această direcție. Este vorba de uh, domnul Malacarne, directorul operațiuni pentru uh, IMM-uri EASMA. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Chairman, uh, honorable members of the European... Domnule președinte, onorați deputați, domnilor și domnilor, mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să particip la această dezbatere. O nouă abordare pentru a susține startup-urile. Contribuția mea va fi o scurtă descriere a două forme de susținere a noilor întreprinderi în rețeaua Enterprise Europe și instrumentul pentru IMM-uri, la care a vorbit și, despre care a vorbit și colega mea Christine Schreiber. Voi încerca să fac și o legătură între cele două și să uh, stabilesc care este efectul de pârghie al acestor două forme de susținere. În primul rând, câteva cifre și câteva uh, date concrete despre instrumentul pentru imm După cum știți, e vorba de un buget de 3 miliarde de euro pe o perioadă de 7 ani. Este împărțit în uh, trei forme de susținere, de sprijin, faza 1, studii de fezabilitate simple, faza 2, în proiecte de dezvoltare și fezabilitate și faza a treia, investițiile directe ale investitorilor, Comisia ne furnizând niciun fel de finanțare semnificativă. Până acum, susținerea programelor mm, este dincolo de orice îndoială. În primul an de implementare am avut peste 10.000 de aplicații, de solicitări pe care am reușit uh, să le onorăm uh, în uh, procent de 1 la 10, în raport de 1 la 10. Principala problemă aici rămâne de ce ce anume le atrage pe IMM-uri la acest program. În ultimul uh, program cadru, industria și IMM-urile au început să-și piardă interesul și să dispară din programul cadru. Întrebarea este dacă această schemă reprezintă rețeta adecvată care să le atragă înapoi. Aș vrea să vă să sugerez acum câteva posibile soluții. În primul rând, instrumentul pentru IMM-uri poate fi atrăgător pentru IMM-uri, pentru că doar IMM-urile pot participa la el. Nu puteți răspunde că acest avantaj este doar limitat. Al doilea avantaj însă este că doar IMM-urile por, pot participa și este pentru prima dată când uh, IMM-urile pot participa individual în programe finanțate prin programul cadru. Avantajul acestui lucru este că participarea că solicitanții sunt uh, protejați uh, pentru, în sensul că proprietatea intelectuală le este uh, asigurată, le este protejată, nu trebuie să colaboreze cu alte IMM-urile. Aceste lucruri se bazează mai mult decât pe uh, avans tehnologic, pe uh, cât de pregătite sunt companiile acestea pentru afaceri. ține totul de capacitatea de a transfera idei simple în produse și de a crea ca urmare și locuri de muncă. Un alt uh, factor distinctiv este faptul că susținerea financiară vine mână în mână cu uh, pregătirea și uh, într-un fel ghidarea IMM-urilor, lucru care se face prin, uh, care se face prin prea puține scheme naționale, de fapt. Avem așadar uh, mijloacele de a atrage companiile interesante, dispuse să crească mult, putem să atragem cele mai bune companii și să le transformăm într-o ligă a campionilor. Aș vrea să mai supun discuției o chestiune. Chiar dacă presupunem că atragem uh, cele mai uh, bune companii și avem 400 de milioane de euro de distribuit ca granturi în fiecare an. Întrebarea este dacă această finanțare poate face, uh, poate schimba ceva, poate modifica situația dificilă a IMM-urilor din Europa. Pentru a vă răspunde la această întrebare, voi prezenta și alte forme de sprijin, și anume rețeaua Enterprise Europe instrumentul pentru IMM-uri nu este izolat, nu este singurul existent. Rețeaua Enterprise Europe are 600 de parteneri în Europa și în restul lumii, stă la dispoziția IMM-urilor pentru a le oferi îndrumare pentru accesul la piață, la finanțare, are și joacă un rol oficial uh, pentru că ajută IMM-urile să-și găsească îndrumătorul potrivit și să atingă rezultatul scontat prin uh, instrumentul pentru IMM-uri. Scopul uh, Enterprise Europe este să ajute companiile să comunice mai bine cu investitorii și cu alte afaceri, cum să folosească limbajul de afaceri în mod eficient. rolul final și nu mai puțin important al rețelei Enterprise Europe este să lege beneficiarii uh, de scheme de susținere pentru IMM-uri la, de părțile interesate de la nivel local. Autoritățile regionale încearcă și ele să um, să se implice anumiți întreprinzători primesc finanțare suplimentară din partea autorităților naționale. Propunerea și-a dovedit uh, unor când uh, o inițiativă este bună, dar uh, nu au existat fonduri pentru a o finanța la nivel european, autoritățile regionale unor intervin și furnizează ele finanțarea. Dacă dorim ca acest că efectul de pârghie conferit de acest program să fie multiplicat, se poate aplica, se poate apela la fondurile structurale. Uh, ele acum nu au uh, cum să susțină IMM-urile. Dar dacă instrumentul pentru IMM-uri își joacă rolul de uh, program de structurare și servește ca model pentru alte programe la nivel național, putem să ne așteptăm la un impact și mai important. Și ultima observație este referitoare la planul Juncker. Uh, într-adevăr, sunt multe asemănări între instrumentul pentru IMM-uri și planul Juncker, ca obiective uh, acestea sunt similare. Încă o dată, rețeaua Enterprise Zero poate uh, funcționa ca o curea de transmisie pentru a determina autoritățile naționale să propună activități care implică IMM-urile și, uh, în special, beneficiarii instrumentului pentru IMM-uri. Astfel, programul poate reprezenta uh, cea mai bună linie de susținere pentru IMM-uri. Mulțumesc, domnule președinte. Ja, möchte mich äh, recht herzlich bedanken bei Herrn Marco Malacarne. Mulțumesc foarte mult, domnule Malacarne. Acum o să-i dăm cuvântul domnului Garrett Murray, care lucrează în Enterprise Irlanda, responsabil în relațiile cu guvernul. Bună ziua tuturor! Deci noi sprijinim uh, întreprinderile din Irlanda în încercarea lor de a, a uh, în activitățile lor de export. Lucrăm cu foarte mulți uh, actori implicați iar exporturile lor totale sunt de aproximativ 18 miliarde uh, până la 20 de miliarde uh, cifre de afaceri. Vorbim despre 300.000 de locuri de muncă uh, afectate. Deci e o organizație foarte importantă implicată pe scară largă în economia Irlandei. Noi încercăm să sprijinim întreprinderile la toate etapele din viața economică. În primul rând, da, ne concentrăm pe cei mai buni performeri la export. În orice caz, încercăm să-i ajutăm să-și reorienteze uneori, încercăm să-i, uh, să le favorizăm activitatea, încercăm să-i ajutăm și să-și adapteze scara la care activează. În ce privește finanțările, da, le sprijinim și direct și indirect. Uh, oferim asistență pentru export, uh, îi ajutăm și cu analize specializate în când o întreprindere se interesează de o zonă specială la export. Deci încercăm practic să uh, le favorizăm o gândire strategică. Nu vrem ca întreprinderile noastre să uh, își pierdă timpul cercetând piețe pe care eventual nu este strategic să se implice. Deci noi oferim uh, astfel de uh, asistență specializată. Sunt uh, multe sute, sute de startup-uri pe care le sprijinim uh, în, uh, în fiecare an. Acordăm uh, inclusiv niște granturi de, pentru construirea planului de afaceri la început. Deci, practic, da, cu cât o întreprindere este, are un grad ridicat de inovare și de risc, cu atât e mai susceptibilă să fie ajutată de către noi. Acordăm și uh, uh, un grant de 5.000 de euro de pornire pentru um, întreprinderile cu potențial de inovare. Și motivul pentru care facem asta, pentru că uh, întreprinderile trebuie să intre cât mai devreme în ciclul de viață în contact cu economia cercetării. Apoi și în programul Noi Frontiere uh, sprijinim și relațiile cu universitățile. Deci încercăm să intervenim uh, la un stadiu cât mai timpuriu și mai ales în ultimii 5-6 ani am învățat că este nevoie să acordăm mai multă atenție educației, formării profesionale, cum s-a vorbit și mai devreme. Și lecția cea mai importantă pe care am aflat-o de aici este, este că, da, într-adevăr, trebuie o cooperare strânsă între mediul de afaceri și mediul academic. Dar ce am aflat de aici este că avem nevoie de cursuri concepute în mod special ca să corespundă nevoilor întreprinderilor sau economiei. Și asta înseamnă de fapt că uh, reprezentanții întreprinderilor trebuie să vadă la fața locului procesul de formare și să fie implicați în conceperea lui. Deci în momentul în care, da, uh, avem un program de studiu conceput uh, pe măsura clientului, atunci el va funcționa. Give that commitment. Dacă nu uh, se angajează, um, nu uh, pot uh, primi finanțarea. Am făcut acest lucru doar la nivel de director executiv, atunci când companiile au intrat într-o anumită categorie și după aceea în ciclul lor de viață am, le-am reevaluat. Pentru companiile cu potențial care uh, sunt nouă formate, uh, introducem uh, capital, investim în capital direct. Încercăm să uh, ne implicăm în uh, aceste companii prin acțiuni convertibile pentru a avea o pondere mai mică de 25%. Trebuie să fim uh, cei care urmăresc activitatea celor companii, lucru foarte important. În ceea ce privește acțiunile uh, obișnuite, nu depășim niciodată 10%. Restul acțiunilor uh, sunt convertibile pe măsură ce compania crește. Irlanda se concentrează pe, uh, pe aceste companii, ne așteptăm ca ele să rămână în Irlanda și uh, ne-am, am făcut aceste lucruri în cadrul strategiei pentru startup-uri cu potențial timp de 12 ani, de 12 ani. Când vorbeam uh, uh, companiile acestea beneficiază de un fond pentru, uh, acțiuni, pentru companii noi competitive. Dacă companiile uh, evoluează repede, cele 10% pe care le investim noi în aceste companii se diluează foarte mult. Și atunci companiile nu sunt înșelate așa cum ar putea părea de la început. Există și, un, uh, și acorduri de, pentru acțiuni preferențiale pe care le semnăm. Insistăm pe lângă aceste companii să-și ia un mentor. În general, facem apel la competitivitate, uh, mi s-a cerut să vorbesc cu antreprenori absolvenți și femei. În cazul femeilor avem cam 8-10% de femei, femei uh, în noile companii uh, cu potențial. Ca urmare a acestui uh, apel pe care l-am făcut, a crescut, s-a dublat numărul de antreprenori femei care s-au prezentat. În general, uh, femeile nu se prezentau uh, pentru că nu se considerau uh, eligibile. Am uh, făcut la fel și în alte sectoare. De exemplu, acum s-a făcut un apel pentru companii noi care operează în domeniul designului și facem apel la companiile care ne interesează. Încercăm să concentrăm cât mai mult apelul, să-l, să-l facem cât mai specific. contribuabilii trebuie să primească aceleași uh, premii pe care le primesc investitorii privați, pentru că sunt implicați și bani publici. Economia Irlandei este una mică și, uh, în general, există mai puține fonduri specifice decât în cazul uh, economiilor mai mari. Deci trebuie să intervenim pe piață Uh, în sensul că trebuie să ne asigurăm că piața rămâne diversă. Noi ne-am concentrat mult pe uh, dezvoltarea de fonduri sămânță care să atragă investitori din uh, sectorul privat, precum băncile. Băncile irlandeze s-au implicat punând acolo primii bani necesari pentru finanțare. În general, ne-am dublat fondurile pe care le-am investit în economia irlandeză am avut uh, un uh, multe tipuri de fonduri pe care, la care am apelat, fonduri uh, de bază, fonduri cu capital de risc și mai multe scheme similare. Împreună cu alte agenții de stat am atras pe piață șase fonduri, printre care mai multe fonduri importante americane. Nu numai că ne-am dublat banii, dar am investit echivalentul angajamentului nostru și uh, s-a înființat uh, și un birou pentru aceste fonduri în uh, Irlanda. Eu uh, am participat la 17 comitete de consiliere pentru astfel de fonduri. În general, și cei din state se așteaptă ca antreprenorul să li se adreseze. În contextul european, ne gândim să explorăm situația. Întotdeauna trebuie să fie un fond european Uh, am investit și în fonduri uh, pentru capital de dezvoltare. Nu era o piață uh, cu un plafon mai mic sau mediu pentru asigurarea finanțării când nu exista finanțare prin bănci, Uh, am uh, asigurat finanțarea necesară atunci când trebuia echilibrat bilanțul companiilor în momentul critic. Am uh, susținut și acei business angels nu, pe, nu investind alături de ei, ci ajutându-i să-și facă sindicate. Suntem destul de activi în crearea, suntem destul de activi în crearea de sindicate în Irlanda. Și închid contextul european, Enterprise Ireland uh, lucrează cu Orizont 2020, am avut succes uh, și așteptăm să se publice statisticele. Uh, ne bucurăm că um, se creează programul de capital de risc pentru IMM-uri. Aș avea nu critici, ci câteva recomandări. Așa cum a spus vicepreședintele, fondul European Angels este o idee grozavă pentru că banii ajung fix la Angel, fix la compania uh, nou, nou deschisă. Credem că această schemă este foarte, foarte interesantă. Trebuie să existe o diversitate în rândul capitalului de risc. Avem nevoie de fonduri importante și uh, trebuie să facem ce fac americanii, adică să avem fonduri mai mici. Trebuie să ne gândim uh, cât de multe, cât de mulți uh, antreprenori uh, s-au dezvoltat folosindu-se de fondurile europene. Și ultima observație uh, a mea se referă la intermediari. Colegul meu austriac a spus că lucrurile diferă de la o țară la alta. În Irlanda nu sunt multe bănci, nu există o rețea națională. Intermediarii complică mult lucrurile. Înțeleg de ce uh, contribuabilul, contribuabilul european să, dorește să renunțe la intermediari. Uh, adesea însă nu există infrastructura prin care să, care să ne permită să eliminăm intermediarii. Am uh, înființat uh, o corporație bancară pentru a se putea canaliza mai ușor fondurile. Vom putea discuta uh, mai uh, la un alt, cu altă ocazie acest subiect. Mulțumesc și iertați-mă că am depășit timpul de vorbire. Ja, herzlichen Dank. Äh, mulțumesc foarte mult, spune domnul Rubic. Iată o, iată o analiză cu adevărat pasionantă. Acum uh, vom trece la domnul Werner Neuwirth Riedel, director executiv la Finpoint GmbH, Austria, antreprenor într-un startup. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, Mă voi referi despre, mă voi referi la acest uh, proiect, voi vorbi despre investiții, despre condiții cadru, despre accesul la finanțare, după care vom vorbi și despre activitățile economice. Finanțarea la acest nivel îl cunosc foarte, o cunosc foarte bine pentru că am lucrat peste 20 de ani într-o multinațională, acum sunt antreprenor și acest parcurs mi-a permis să înțelegă cum funcționează lucrurile și la nivel micro. Și despre acest lucru aș dori să vă vorbesc. IMM-urile sunt niște întreprinderi mici, de 15-20 de salariați, niște întreprinderi care se adaptează pentru a obține contracte sau finanțări pentru a, finanțări, pentru a găsi mijloace financiare pentru a-și plăti uh, furnizorii și a executa contractele. Foarte des este vorba despre persoane care au făcut studii universitare uh, și care au uh, niște profesii foarte concrete. 80% dintre austrieci uh, lucrează în IMM-uri. Atunci când ai o problemă, este că ai de multe ori nevoie de un consilier pentru că situația la noi este foarte complicată. Dacă vrei să beneficiezi de un program B, ai nevoie de un consilier. În Europa, în general, uh, finanțarea vine din partea băncilor. Uh, cunoaștem regulile de la bază, o parte dintre întreprinderi Uh, se finanțează prin intermediul băncilor, deci au credite de întreprindere, altele au probleme, uh, fac investiții proste sau uh, transmit prost informațiile legate de întreprindere, pot să fie și probleme legate de plăți, și de multe ori apar probleme cu adevărat de nerezolvat pentru aceste întreprinderi. Astăzi, întreprinderile nu mai sunt finanțate de bănci pentru că băncile spun există aplicații care sunt draconice și nu mai putem să finanțăm IMM-urile pentru că ele reprezintă un risc prea mare. În plus, trebuie ținut cont și de cultura de întreprindere în Europa, de cultura antreprenorială. În ceea ce ne privește, noi am decis să punem bazele unui proiect în colaborare cu bănci germane. Este vorba de fapt despre un proiect care vizează să le învețe pe întreprinderi cum să acceadă ele însele la finanțări. În general, atunci când ai nevoie de un furnizor Ă, poți să mergi pe internet, să cauți prețul cel mai bun și finanțarea, în schimb, nu se face prin, interme- ă, prin internet. În Austria există 800 de institute sau instituții cu capital propriu și care iau decizii autonome în ceea ce privește acordarea creditelor. Forța Europei este că avem încă întreprinderi care produc. Problema se situează la nivelul serviciilor în Europa. De aceea am pus la punct o platformă internet care funcționează bine, Finatec Este vorba despre o platformă de matching, de un box de o cutie care ne permite să găsim parteneri. Se prezintă proiectele, în Germania există 150 de bănci, de exemplu, dar sunt și bănci austriece și proiectul este prezentat sub formă anonimă la început. se poate vedea din ce regiune provine, din ce sector economic provine proiectul respectiv. Există și niște rezultate legate de bilanț, de fonduri proprii și așa mai departe. Prin urmare, băncile pot vedea, pot constata dacă proiectul este din sectorul lor, din regiunea lor, dintr-un sector pe care îl cunosc și dacă sunt interesate pot solicita informații suplimentare. În ceea ce privește întreprinderile, băncile trebuie să se manifeste pentru că antreprenorul va spune eu vreau să am de-a face, vreau să colaborez cu X bancher sau cu X bancă. Un antreprenor denkt anders. Wir müssen sagen, das sind die Leute, die Antreprenorii sunt persoane care în viața de zi cu zi se află pe teren și nu și permit să piardă timpul pentru a suna la bancă, a vorbi cu secretara, a lua o, un randevu și așa mai departe. Deci sunt persoane care doresc ca lucrurile să se întâmple cât mai repede posibil. Cu ajutorul acestei platforme poți să ai acces pe piața băncilor, deci antreprenorul poate să decidă cu ce bancă va colabora, poate să apară o problemă de fonduri proprii ale antreprenorului. Iar banca poate, la rândul ei, să își găsească, prin intermediul acestei platforme, parteneri. Ea este utilă pentru că uh, Întreprinderile familiale sunt cele care apar în general întreprinderi în domeniul imobiliar, mai puțin în domeniul producției. Oricum, în mod anonim avem date care permit uh, oamenilor să se găsească, să devină parteneri de afacere. Înainte lucrurile nu se întâmplau chiar așa, nu puteai să găsești un partener pe internet. Acum, iată, internetul este soluția pentru orice. Din păcate, sectorul financiar este rămas puțin în urmă din acest punct de vedere. Trebuie să fim conștienți de faptul că finanțarea pentru întreprinderi este o parte din procesul de producție, așa cum este și achiziționarea de marfă primă. Uh, suntem pe punctul de a dezvolta proiectul, lucrăm cu Comisia, uh, colaborăm cu tot felul de proiecte europene pentru ca să permitem tuturor întreprinderilor să aibă acces rapid la mijloace financiare în mod anonim. Apoi, pentru bancă, interesul este că pot să găsească noi clienți, deci putem să ajungem la o clientelă pe care uh, anterior nu o puteam atinge. De asemenea, pot fi securizate tranzacțiile, prin urmare sunt o serie de avantaje de care trebuie să ținem cont. Deseori se spune, trebuie să ne gândim la nivel global și să acționăm la nivel local. Tocmai despre asta este vorba în cazul platformei noastre. Este vorba că recunoaștem problemele specifice cu care se confruntă întreprinderile. În ultimii ani, am reflectat prea mult la nivel macro și am reflectat greșit pentru că întreprinderile au nevoie de bani pentru ca să-și achiziționeze uh, materia primă. Problema e că lucrurile nu funcționează dacă nu ai uh, finanțare. Prin urmare, unele decizii nu puteau fi uh, luate și nici puse în aplicare pentru că pur și simplu lipseau mijloacele financiare. Era, prin urmare, un obstacol, o frână în calea dezvoltării economice. Se știe că miza pentru societate este aceea creării de noi locuri de muncă. Piețele de capital trebuie să vină din urmă și, din păcate, uh, nu putem în uh, Europa să procedăm ca în Statele Unite, unde piețele de capitaluri sunt mult mai dinamice și accesul la finanțare uh, Uh, presupune și accesul la împrumuturi. În ceea ce mă privește, eu cred că va trebui să continuăm să mm, lucrăm la acest subiect, pentru ca să dinamizăm întreprinderile, pentru că există tot felul de probleme cu furnizorii, cu autoritățile, cu colectivitățile, cu ale, cu clienții. Și cred că dacă reușim să satisfacem cât mai, multe, cât mai mulți actori, atunci vom putea să creăm locuri de muncă uh, și să răspundem obiectivelor pe care uh, ni le-am propus. Mulțumesc! Da, mi se pare, spune domnul Rubic, că ați prezentat varietatea inițiativelor care au fost puse în aplicare. Există elemente extrem de eficiente și pe acestea trebuie mizat, pe eficacitatea lor. Uh, acum salut prezența domnului Peter Guldemont, director la este Delft, director de incubator, deci Delft este o regiune bogată în domeniul inovării din Uniunea Europeană și mă bucur că pot conta pe prezența dumneavoastră. Chair, honorable members of parliament. Domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că mi-ați oferit uh, oportunitatea de a vorbi astăzi aici. Sunt uh, director la IES Delft, unul dintre cele mai mari laboratoare de afaceri în tehnologie din țările de jos. Sper că încă mai rezistați un pic să vă prezint și povestea noastră. Una de, povestea aceasta, până la urmă, despre care vorbesc, a fost sprijinită foarte mult de uh, doamna comisar Nelly Cruz atunci când am vorbit despre uh, impactul uh, inovării asupra creșterii economice. Ecosistemul uh, olandez uh, evoluează foarte repede acum, se dezvoltă cu o viteză foarte ridicată, după cum puteți vedea pe slide-uri. ISDELS um, este unul dintre primele inițiative de acest gen din Olanda. Am început cu vreo 10 ani în urmă și uh, suntem un incubator non-profit. ISDELS se concentrează pe uh, companiile inovante, tehnologice și cu la scară mică startup-urile cu care ne ocupăm noi uh, lucrează pe tehnologii foarte complexe care oferă uh, soluții inovante la uh, provocări foarte complexe. Deci sloganul nostru este soluții de viitor și firmele lideri de mâine. Am ajutat peste 150 de companii, am ajutat la crearea peste 1000 de locuri de muncă, S-au investit peste 130 de milioane de uh, euro de capital. După cum puteți vedea și pe ecran, trebuie dat slide-ul următor. de la uh, întreprindere în energie solară, la uh, dispozitive medicale sau uh, roboți pentru manipularea fructelor și legumelor. diferiți eurodeputații, de altfel și domnul comisar Katainen, au vizitat laboratorul IES Delft și au fost impresionați de contribuția noastră clară la dezvoltarea economică. Dar uh, acest impact al nostru nu ar fi putut exista fără sprijinul Uniunii Europene, pentru că noi am reușit să mobilizăm mai multe fonduri europene, Fondul European Regional pentru Dezvoltare, care ne-a ajutat să construim pur și simplu sediul nostru Lucrăm foarte mult și cu comunitatea de cercetare. Deci, iată cum, grație acestor fonduri, am reușit să intrăm în elita laboratoarelor de afaceri din Europa. Deci, practic, am beneficiat de aceste fonduri și direct și indirect, dar până la urmă cea mai mare parte din sprijinul acordat de UE, până la urmă este captat de către cei care au și capacitatea și forța de a utiliza aceste, aceste fonduri, pentru că programele, da, sunt destul de complicate. Până la urmă, startup-urile care sunt la primii pași nu au capacitatea de a se implica la acest nivel. Și noi încercăm deci să sprijinim aceste startup-uri să beneficieze mai ușor de uh, aceste oportunități de finanțare. De fiecare dată când, uh, să zicem, un nou startup uh, se prezintă la noi cu o idee, lista de lucruri care trebuie făcute pare, pare nesfârșită. Să-și definească modelul de afacere, prototipul, o listă posibilă de clienți, uh, să aibă o echipă bine construită. Și, bineînțeles, timpul trece foarte mereu foarte repede, deci cumva noi antreprenori sunt, antreprenori sunt de multe ori un pic depășiți de aceste sarcini complexe, pentru că ehm, din păcate, fondurile europene existente actualmente nu au opțiuni simplificate pentru aceste start up uri la început de drum. Deci uh, aici intervine rolul nostru de a le sprijini și de a juca rolul de intermediar, iar ceea ce ar putea face UE ca să îmbunătățească accesul la fonduri pentru startup-uri, fără să ajungă să investească în niște proiecte care nu vor ajunge dată cu adevărat pe piață. Am și ceva vești bune. Noi la Yes Delft, practic, am muncit deja pentru voi. În ultimii 10 ani am devenit experți în acest domeniu al antreprenoriatului tehnologic. Știm deja cum să sprijinim noile startup-uri. Eh, știm cum să reperăm pe cei mai buni. Am intervievat sute de antreprenori în tehnologie și eh, știm să recunoaștem pe cei care au capacitatea de a deveni liderii de mâine. Din mii și mii de aplicații care ne sunt trimise, selectăm doar 20 de noi startup-uri pe an ca să intre în laboratorul nostru. Deci, de aceea eu cred că împreună, împreună cu UE, putem uh, ajuta la dinamizarea acestui sector și putem ajuta la o evoluție mai rapidă a sectorului. Deci, iată ce propunem noi. Practic, un proiect pilot, pur și simplu, care să includă 10 incubatoare uh, de afaceri europene specializate în sprijinirea startup-urilor tehnologice. Acordăm uh, un grant de 100.000 de euro pentru fiecare dintre aceste laboratoare. Și, bineînțeles, de fiecare dată, cu uh, clauza clară, ne concentrăm pe uh, inovațiile tehnologice majore, care pot uh, intra într-un timp rezonabil pe piață. Pentru că, până la urmă, aceste startup-uri tot trebuie să ajungă acolo, nu? Deci tot trebuie să intre pe piață în mod eficient. Deci, da, sunt, este nevoie de condiții, dar să încercăm să procedăm cât mai simplu. UE întotdeauna lucrează cu cifre mari. Dacă ne gândim doar la COSME, e vorba de miliarde. Uh, și exemplele sunt, nu lipsesc. Să ne gândim și la planul Juncker, 315 miliarde se vorbește. Ori, pentru proiectul pilot pe care îl, îl propunem noi, nu a trebuit decât uh, în jur de 10 milioane de euro pe an pentru a sprijini 200 de firme uh, de startup care vor deveni lideri în viitor. Deci, E o sumă mică, dar avem modalitatea de a o folosi într-un mod foarte eficient în laboratoarele de afaceri existente pentru a favoriza emergența unor întreprinderi tehnologice de succes pe piața noastră. Domnule președinte, stimați eh, eurodeputați, domnilor și domnilor, granturile pe care UE le acordă trebuie să fie o punte către aceste noi întreprinderi, trebuie să ușureze drumul întreprinderilor către clientul final. Noi știm cum să îi ajutăm pe acești antreprenori, deci lăsați-ne să lucrăm și să implementăm deci un proiect pilot în acest sens. Uh, sper să uh, spuneți care este părerea dumneavoastră și, bineînțeles, uh, niciodată să nu ezitați să uh, veniți să ne vizitați la Yes Delft, pentru că până acum toți politicienii care au venit la noi niciodată n-au plecat fără un zâmbet foarte larg. Mulțumesc! Ja, recht herzlichen Dank. Äh, ich glaube, es ist ganz natürlich, wenn man die Mulțumesc foarte mult. Cred că este foarte interesant ceea ce mi-ați spus. Este important, suntem cu toții de acord, să știm că nu suntem singuri, că suntem în aceeași barcă. De aceea acum uh, încerc să-i dau cuvântul domnului Michael Collins, director la Public Affairs FK. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați uh, deputați, membrii ai acestei comisii, domnilor și domnilor. Îmi face mare plăcere să vă prezint și uh, punctul nostru de vedere de la Asociația de Capital de Risc. Noi ne concentrăm pe problemă foarte specifică și pe probleme, pe soluții foarte specifice, în funcție de ce ne-a cerut uh, Comisia și anume cum își poate îmbunătăți activitatea Comisia pentru buget. Să vă prezint pe scurt de ce capitalul de risc este important. Am uh, auzit mai multe uh, intervenții pe această temă, atât de la Gareth cât și de la Neil. Capitalul de risc este uh, cel pe care se bazează companiile inovatoare, care reprezintă cheia viitorului. Nu uh, reprezintă un uh, model de finanțare pentru orice IMM, dar este un model bun de finanțare prin care capitalul ajunge de la investitorii instituționali către IMM-urile inovatoare care sunt viitorul economiei europene. Marea majoritate a companiilor sprijinite uh, de capitalul de risc european nu sunt doar IMM-uri, ci IMM-uri extrem de mici, cam uh, ceva mai mult despre 50, de, cât 50 de angajați. E vorba de companii uh, inovatoare care vor fi miezul economiei europene, motorul ei. Ele operează uh, în uh, toate uh, sectoarele la care v-ați aștepta, uh, tehnologie medicală, știință. În ultimii câțiva ani am avut câteva succese remarcabile, însă nu s-a înregistrat același succes ca în Statele Unite. Trebuie de aceea să îmbunătățim acest aspect pentru că aceasta este provocarea cu care ne confruntăm în Europa. Știu că vă place să aveți uh, mijloace de măsurare a succesului și obiective. Un obiectiv ar putea fi să-i prindem din urmă pe americani. Noi suntem o economie mai mare decât uh, Statele Unite, însă capitalul nostru uh, de risc este un sector mult mai mic decât cel de peste Atlantic. Aceasta este provocarea cu care ne confruntăm. Cum uh, să dezvoltăm sectorul capitalului de risc? Și avem uh, două sectoare, într-adevăr, uh, de succes în lume. Israel și Statele Unite. Uniunea Europeană este mult, mult în, spate, în spatele acestor două piețe. Una dintre problemele principale ale capitalului de risc în Europa este faptul că fondurile de risc în Europa sunt foarte mici. Um, în medie, uh, în America, uh, fondurile de risc sunt de două ori mai mari decât cele europene. În primul rând, acest lucru înseamnă că sunt mai puține companii care pot fi sprijinite prin uh, fonduri de risc și, în al doilea rând, că Mm, finanțarea nu se poate acorda pe termen la fel de lung. Nu putem uh, da mai multe runde de finanțare companiilor care să poată crește de la 2-3 uh, angajați la 5-10, la 50, la 100. Capitalul de risc european nu uh, are, nu este la scara necesară pentru a se putea face acest lucru. Pe durata 5-6 ani, doar câteva fonduri de risc europene au reușit să strângă peste 100 de milioane de euro pentru fonduri. În general, fondurile se ridică la 60-70 de milioane de euro în Europa. Deci multe din aceste fonduri sunt prea mici pentru a finanța multe companii sau de a refinanța companii. Impactul asupra colectării de fonduri este foarte mare pentru că adesea uh, fondurile de risc europene sunt prea mici pentru a atrage investitori instituționali. În general, uh, capitalul privat din care uh, capitalul de risc face uh, parte asigură cu mult succes banii investitorilor, atrage investitori instituționali globali, deci peste 40% din capitalul care privat din Europa vine din afară Europei capitalul de risc reprezintă doar 11%. De ce suntem, uh, avem atât de mult succes în a atrage investitori uh, din străinătate să vină în Germania, dar aceiași investitori nu putem să-i convingem să investească în capital de risc. Unul dintre motive este dimensiunea acestor fonduri. Dacă vorbim cu un investitor și noi facem acest lucru periodic, pentru că membrii noștri merg în Asia o dată pe an, în China, Japonia, Corea, pentru a discuta cu investitori instituționali. Mulți sunt foarte interesați în a investi în Europa, sunt foarte uh, interesați în noile companii europene. Problema este că ei nu pot scrie cecuri Uh, atât de mici cât uh, avem noi nevoie în Europa. Pur și simplu nu pot face cecuri atât de, uh, pentru sume atât de puține. Ei nu pot face cecuri decât de la, nu pot plăti decât peste 50 de milioane de dolari americani. O sumă mult prea mare pentru ce putem absorbi noi la nivel european prin dimensiunea fondurilor de capital de risc pe care le avem noi aici. Deci nu au canalul de a finanța. Europa nu uh, atrage bani privați în sector și depindem prea mult de banii publici. Banii publici au un rol foarte important, uh, crucial, cel pe care îl joacă fondul de investiții european. Sunt de acord cu Gareth că banii publici au de jucat un rol de promovare și dezvoltare a viitoarelor fonduri de capital de risc, însă prea multe fonduri publice se uh, repartizează acum uh, către multe, multe, multe proiecte și scheme de finanțare în condiții uh, foarte dure, foarte restrictive. iar uh, fondurile de capital de risc vor uh, investi la nivel local, dar nu vor uh, susține firmele paneuropene care să aibă, care au capacitatea de a deveni companii europene într-adevăr încunate de succes. Deci, dacă fondurile de risc europene nu pot susține aceste companii, se vor găsi bani în altă parte. Dacă vin bani uh, din afară, dacă vor să se implice fondurile americane uh, și să ne susțină cele mai inovatoare companii, acest lucru este grozav, însă pericolul asociat este că foarte des compania, capitalul intelectual, antreprenorii se mută în Statele Unite. Chiar dacă se naște în Europa, firma uh, crește, se maturizează, se dezvoltă în Statele Unite. Noi vrem să încurajăm fondurile de capital de risc americane să investească în Europa, dar vrem ca antreprenorii europeni care încep companii să aibă de ales. Nu vrem să aibă doar opțiunea americană. Vrem să avem și aici, în Europa, fonduri de capital de risc suficient de mari care să reprezinte o opțiune viabilă pentru ca întreprinzătorii să aibă de ales. Și aici vine în ecuație bugetul european. Cum putem să-l folosim pentru a crea un instrument suficient de mare pentru a reprezenta uh, o atracție pentru investitorii globali? Trebuie să creăm un instrument, un vehicul nou care să se ridice deasupra fondurilor individuale de capital de risc propunerea noastră, răspunsul lor la întrebarea uh, cum putem uh, susține mai mult noile companii prin uh, fondul de capital de risc. Prin Orizont 2020, prin mecanismul FC, Fondul European de Investiții Strategice, trebuie să facem o rețea de fonduri care să fie suficient de mare pentru a atrage investitori globali instituționali. Dacă nu creăm această, acest nou vehicul de investiții mai mare, industria de capital de risc europeană, care are succes până la un punct, dar nu mai are unde să crească, uh, nu va mai putea ajuta companiile europene. Nu vom avea un Google european, un Facebook european care să fie capabil să concureze la nivel global. Dacă creăm un astfel de vehicul, vom avea alte mijloace de a susține noile companii. Deci vă recomandăm să analizați posibilitatea unei inițiative de acest gen, prin FC sau prin Horizon 2020. Putem să finanțăm astfel lucrurile pentru că există foarte mult interes uh, de la investitori globali de a accesa uh, investițiile globale în Europa. Mulțumesc! Ja, recht herzlichen Dank. Äh. Mulțumesc foarte mult, domnule Collins. Este, se pare, o temă recurentă, cea a economiilor la scară. În cadrul Uniunii Europene mai sunt multe lucruri de spus, mai sunt multe lucruri de făcut, am demonstrat deja asta. și cu ajutorul întreprinderilor startup putem uh, asista la apariția unor noi tipuri de servicii Și acum ajungem la o nouă sesiune de întrebări-răspunsuri. Văd că domnul Roy vrea să pună o întrebare. The first one is... Mulțumesc foarte mult. How important... Două observații sunt întrebări. Mai primul rând, cât este de important să vorbim despre specializare, pentru că un startup se referă la design, tehnologie, tehnologia comunicării, deci sunt lucruri foarte diferite, spre exemplu, de ce se vorbește în politica de dezvoltare regională, specializarea inteligentă a întreprinderilor. Pentru că sunt caracteristici diferite pentru cine merge să vadă situația din Berlin, din Londra, așa mai departe. Deci, întrebarea este, noastră susțineți, credeți în specializare, vorbind despre startups? Iar acum, cu referire la ultimul vorbitor, Dacă ne uităm și la situația din fiecare stat membru, atâtea și atâtea fonduri diferite de capital există. Până la urmă, și stimulentele ar trebui să fie oferite de către statele membre. Atunci, nu știu, am putea oare să le combinăm, pentru că sprijin există în fiecare stat membru și există ceva experiență în ultimii 10 ani. Și încă o observație. În uh, săptămâna viitoare vom merge în uh, vizită de studiu în Silicon Valley, ne vom întâlni cu astfel de um, investitori. Ja, recht herzlichen Dank. Gibt noch eine weitere Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Alte solicitări, da, stimate coleg? Ako, ako prvi panel. Mulțumesc. Uh, da, foarte pe scurt, pentru că și aici, iată, am avut uh, prezentări foarte variate, avem și uh, motive de entuziasm. Uh, de altfel, foarte recent, cu două zile în urmă, am, am vorbit la telefon cu unele companii inovante din regiunea mea și i-am întrebat ce va determina determinat să inovați și mai mulți, iar unii mi-au dat răspuns așa, Răspunsurile au fost destul de banale până la urmă, pentru că fiecare își punea niște probleme simple din viața cu zi cu zi, cum să depășească niște obstacole cu care se confruntă și atunci stau și mă gândesc că până la urmă Statele Unite, acum iată, se investește mai mult mai puțin la același nivel decât în, ca înainte de criză. Ori noi în UE investim mai puțin și de ce? Poate aici intervin acele bariere care ne limitează investițiile. Putea trebui să ne descotorosim de ele. Deci, încă o dată vă mulțumesc pentru uh, aportul dumneavoastră, ideile dumneavoastră de astăzi foarte utile. Mulțumesc. Danke. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Mulțumesc, spune domnul Rubic. Mai dorește să intervine cineva? Președintele nostru, domnul Arcihi, mulțumesc. Aș vrea mai întâi să mulțumesc fiecăruia dintre oratori pentru că au avut niște intervenții extrem de lămuritoare. Au fost uh, exemple de adevărată expertiză, ne-au prezentat operațiuni care au ajuns la rezultatul scontat și care constituie niște referințe uh, Uh, pe care ne putem uh, baza. În ceea ce privește bugetul, știți că bugetul Uniunii Europene nu este foarte mare. Este doar 1% din produsul intern brut european. Și o parte foarte importantă din acest buget uh, se trimite în diferite sectoare, cum ar fi agricultura, unde merg 40%, iar programul Orizont 2020, 2020, avem uh, aproximativ 80 de miliarde pentru uh, perioada 2014-2020. E clar că aici există niște arbitraje de făcut pentru a stabili uh, ce anume care dintre startup-uri pot fi uh, finanțate. Ați uh, propus niște scheme. Noi uh, am lucrat mult la fondurile de investiții strategice, avem acum o bază legală care a fost votată în plen pe data de 24 iunie și punem la punct ultimele probleme în cadrul comitetului director și cred că experții peste câtva timp vor putea spune că suntem operaționali. Planul Juncker este un plan de 21 de miliarde de euro de garanții și vorbesc sub controlul raportorului uh, Manuel Fernandez. El ne angajează pentru a acorda 63 de miliarde de fonduri garanție cu un efect de pârghie, ajungem la acele 315 miliarde. S-a prevăzut că o fracțiune de 30% uh, din aceste uh, miliarde vor fi îndreptate către IMM-uri considerați că foarte repede veți putea beneficia de aceste fonduri pentru a crea niște platforme, niște platforme la nivel regional sau național, încă nu știu, vom vedea cum se vor uh, petrece lucrurile. Dar oricum eu cred că suntem în al 12-lea ceas, trebuie să trecem la acțiune. Peste câteva săptămâni Uh, Fondul European de Investiții Strategice va deveni operațional. Considerați că există mijloace de a răspunde la aceste așteptări pentru că Europa are niște ambiții extrem de uh, clare. Vrea să aibă o politică favorabilă inovării, uh, capitalului de risc, vrea să se angajeze cu adevărat de aceea demersul nostru este pragmatic și este clar exprimat și în procesele verbale și în dezbateri. Dacă lucrurile merg bine, vom putea uh, continua, nu o să ne oprim la mijlocul drumului fondul acesta uh, de investiții structurale poate să fie un proiect pilot uh, pe care, de care să beneficiați foarte uh, repede. Este vorba de câteva sute de miliarde de euro și în funcție de operaționabilitatea lui puteți poate găsi o pârghie pentru a acoperi deficitul cu care se confruntă Europa de câțiva ani. Eh, suntem într-o situație extrem de îngrijorătoare în ceea ce privește creșterea economică. Există un șomaj de masă care nu încetează să crească. Prin urmare, repet întrebarea, puteți repede să vă folosiți de acest fond? Există caracteristici care să răspundă așteptărilor noastre sau ce ar trebui făcut pentru ca să eh, fie satisfăcător pentru noastră, să răspundă ambițiilor eh, care să-l justifice? Ja, sehr gut. Äh, damit äh, Domnul Rubic. Da, foarte bine, mulțumesc. O să ascultăm acum răspunsurile invitațiilor noștri și o să-i dau cuvântul domnului Marla Carne. Um, I will, um... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Acum, sigur, perspectiva mea este cea unei agenții executive, deci nu este rolul nostru să elaborăm legislația, dar doar așa câteva observații pe marginea implementării acestui instrument pentru IMM-uri. Se pare că pe undeva acest instrument al, pentru IMM-uri ar putea juca rolul de pilot pentru proiectele pilot. Bineînțeles, aici este o scară mult mai mică decât planul Juncker, dar vedem că este ceva care atrage interesul investitorilor și al autorităților naționale. Și um, aici aș putea, deci, să pur și simplu să vă împărtășesc câte ceva din experiența mea. Pentru că da, de multe ori colaborăm, bineînțeles, cu reprezentanții statelor membre pentru monitorizarea și ani de zile, deci am lucrat în acele uh, comitete de program și, bineînțeles, de fiecare dată revine întrebarea, ce face programul cu tare pentru țara mea? și, spre surprinderea mea, și în dezbaterea oficială și uneori în schimburile uh, informale, în ce privește IMM-urile, de fiecare dată primeam următorul comentariu. Ce poate face țara mea, regiunea mea să sprijine programul și IMM-urile? Deci, asta înseamnă pentru noi că există o posibilitate, chiar dacă nu e demonstrat la, pe scară largă, că Ehm, ar exista posibilitatea de a obține resurse suplimentare din partea autorităților regionale, locale, care chiar pot uh, introduce un supliment de energie și de dinamism în uh, programele de sprijin către IMM-uri. Ja, recht herzlichen Dank. Nächster Herr Garrett Murray. Ceea ce putem noi face este un strop de apă într-un ocean. Uh, Următorul invitat, domnul Murray. SME uh, guarantee and the VC. Da, ați văzut prezentarea mea, deci acum întrebarea mea este, vedeți cât de variat este peisajul acesta în ce privește capitalul de risc și uh, eu spun doar așa că în ce privește specializare s-a pus o întrebare. Ne întrebați deci dacă în în ce măsură, dacă sprijinim indirect sau indirect, să existe un uh, plan de afaceri foarte specializat. Dar vedeți, mai devreme când m-am referit la programul de sprijin al inovării, bineînțeles, uh, totdeauna sprijinim un plan de afaceri bine țintit, care, firește, include și o marjă de flexibilitate, dar totuși trebuie să aibă o, o specializare, ceva foarte clar de la bun început. Uh, bine, ați menționat că veți, mm, ați spus că veți merge în Silicon Valley și o să vedeți că și acolo, practic, există uh, o colaborare foarte bună între întreprinzători și echipele tehnice și investitori. Da, este deci foarte adevărat că avem cumva și de o nouă generație de fonduri, de un nou management Uh, trebuie să ne inspirăm și de ce se întâmplă în uh, Silicon Valley, dar trebuie să facem să evolueze și dispozitivele europene și să facem în așa fel încât, bineînțeles, să răspundem și cerințelor specifice regionale sau naționale. Recht herzlichen Dank. Äh, Werner Neuwirth. Mulțumesc foarte mult, domnul Neuwirth. Äh, dass das Unternehmertum in Europa in vielen Doar două lucruri, probabil Trebuie să punem în valoare spiritul antreprenorial european. Antreprenorii sunt persoane care fac ceva pentru domeniul public european, dar există foarte multe reglementări care îi penalizează pe antreprenori. Un antreprenor este câteodată o sperietoare. Uh, Uh, și cred că în percepția publică trebuie ca imaginea acestea să se schimbe, să fie văzut ca un factor de dinamism în regiune, în țară, în Europa. Deci o idee de schimbare de percepție mă interesează și apoi ar trebui să combinăm mai bine toate resursele de finanțare, participativă, bancară, ajutoarele publice, subvențiile publice. Trebuie să existe o cooperare mai bună. Pentru că doar un singur tip de investiție nu funcționează. Investiția bancară nu este suficientă, capitalul privat nu este suficient, capitalul de risc nu. Trebuie o conjugare a acestor surse de uh, finanțare și ele trebuie puse în slujba întreprinderilor. Trebuie, prin urmare, să facem ceva mai transparent la nivelul pieței. Trebuie să avem o mai bună coordonare. Trebuie să avem grijă să punem împreună toate aceste posibilități de uh, finanțare. Mulțumesc, domnule Neuwirth. Domnul uh, Huldemond. I would like to comment on what Mr. Venisto said. Mulțumesc un comentariu în legătură cu uh, comentariul domnului Falmisl Da, specializarea este foarte importantă și putem uh, atrage startup-uri din toată lumea. E importantă specializarea. Și un ultim comentarii, dacă EFC poate juca un rol pentru startup-uri. Trebuie să aflăm, pentru că buturuga mică răstoarnă carul mare în cazul astfel acestor fonduri. O problemă în finanțarea IMM-urilor este că faza 1 pentru startup-uri este accesibilă doar o dată pe an și pentru multe startup-uri acest lucru reprezintă o problemă pentru că dacă încă nu ai cifră de afaceri, e greu să supraviețuiești dacă finanțarea vine prea târziu. Deci trebuie să îmbunătățim acest lucru, să vedem cum se întâmplă în practică lucrurile. Atât, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Da, eu vă mulțumesc, spune domnul Rubic și, în fine, domnul Michael Collins. Uh, mulțumesc. Domnului Van Nistelrooy, în legătură cu acel fond al fondurilor, există mai multe inițiative în statele membre. Aveți dreptate, susținerea există deja acolo, pe piață. Una dintre provocările cu care ne confruntăm uh, este că, deși există susținere la nivel național, condițiile atașate sunt foarte mari. Unde uh, trebuie să se localizeze, să se afle gestionarul fondurilor, uh, unde să, să se afle firma concretă. Deci sunt multe bariere artificiale în jurul acelor fonduri. Deci sunt fonduri, dar ele sunt alocate uh, pentru anumite regiuni și pentru anumite state membre. Adesea vedem uh, că există susținere pentru aceste mecanisme, însă acele fonduri, chiar dacă sunt la distanță de două ore, ele sunt peste graniță și atunci condițiile sunt atât de dure, de uh, condițiile atașate de uh, Ministerul de Finanțe Locale, încât uh, acest lucru descurajează. Marea provocare cu fondurile publice este să reușim să le folosim în acest, într-un asemenea fel încât să se creeze fonduri paneuropene, să fie dis- disponibile în întreaga Europa, fără granițe. Uh, Trebuie să ne concentrăm pe excelență, pe cele mai bune ocazii de investiții, dar aceasta este logica pe care trebuie să o avem dacă vrem să creăm uh, firme de capital de risc capabile să concureze, să facă față concurenței americane. Noi am face următoarea propunere ca acel fond al fondurilor pe care îl promovăm să fie gestionat privat. decizia de investiții să fie în mâinile unui investitor, unui uh, administrator privat. Dacă obiectivul dumneavoastră este să atrageți investitori globali, instituționali, aveți nevoie de credibilitatea unei gestiuni private, pentru că sunt multe companii private care gestionează fonduri ale fondurilor. Și dacă vreți să convingeți o companie coreană mare de pensii sau o companie americană de Uh, asigurări, aveți nevoie de un, o gestiune privată, nu de gestiune publică. Și încă câteva observații. Domnul Manca a pus o întrebare legată de barierele în calea investițiilor. Una dintre cele mai mari astfel de bariere în calea capitalului de risc sunt bariere de reglementare, cerințele de capital care se impun atât băncilor cât și companiilor de asigurări acum uh, fac tot mai greu uh, pentru investitorii instituționali să aloce fonduri pentru capitalele de risc. Și întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, în legătură cu EFSI, dacă el va fi un succes, eu cred că are potențialul de a deveni un succes cu condiția să nu uh, copiem modelele deja existențe, existente. Și Gareth avea dreptate, EFSI reprezintă o ocazie excelentă de a încerca niște idei proaspete. Uh, pentru că acum există deja uh, scheme uh, de completare, dar nu trebuie să le copiem pe acestea dacă vrem să vedem o schimbare. Bun, mulțumesc foarte mult, spune domnul Rubic. Cred că acest exercițiu a fost extrem de prețios pentru noi toți. Am evocat uh, direcții, piste, trebuie să oferim măsuri uh, încurajatoare care sunt mai eficiente decât sancțiunile, cel puțin asta considerăm noi în cadrul uh, Parlamentului, deci să încurajăm întreprinderile și nu să le penalizăm. Nu trebuie să credeți că noi putem să rezolvăm în cadrul Parlamentului anumite lucruri pe care nu le pot rezolva persoanele, uh, alte persoane pe teren. Dar noi avem nevoie de piste, de soluții, pentru ca să ne gândim la măsuri de încurajare la nivel european. Noi vă întindem o mână, ajutați-ne prin urmare să găsim dispozitivele, pentru că împreună vom fi mai puternici și cred că am reunit aici un grup care uh, poate să miște uh, munții din loc și acesta este și interesul Europei până la urmă. Uh, pentru încheiere voi da cuvântul colegilor mei, domnul Arti și domnul Mureșan. Domnul Arti va avea ultimul cuvânt. Vă mulțumesc și eu uh, tuturor, tuturor participanților pentru contribuțiile foarte interesante. Cred că reuniunea de azi și-a atins obiectivul acela de a asculta niște idei noi acesta a fost argumentul uh, în baza căruia v-am invitat aici pe dumneavoastră, pe uh, um, reprezentanții a economiei reale, reprezentanții mediului academic. Vroiam să ne prezentați ideile noi, uh, reale. Am ascultat astăzi că finanțarea este importantă, dacă nu este totul. Datoria noastră ca legiuitori este să vă pun la dispoziție un cadru în care să puteți crea un, uh, să puteți uh, acționa uh, un cadru simplu, trebuie să căutăm sinergiile și înțelesul programelor noastre. Legat de plăți, trebuie să ne facem și noi temele, ceea ce privește bugetul european și trebuie să vă punem la dispoziție un buget al Uniunii funcțional care, desigur, să-și atingă obiectivele în acest spirit. Vă mulțumesc tuturor uh, pentru participare, mulțumesc Secretariatului Comisiei pentru buget pentru că uh, a permis organizarea acestui uh, eveniment, președintelui nostru, domnul Artui, pentru că a susținut organizarea acestei audieri și îi voi da cuvântul domnului președinte al Comisiei pentru Bugete, Jean Artui. Mulțumesc. Eh bien, je voudrais au terme de La finele acestei audieri aș vrea, în calitate de președinte, să-mi exprim satisfacția. Am avut o dezbatere bogată și aș vrea să mulțumesc fiecăruia dintre uh, participanți care ne-a prezentat analize, expertize, experiențe. Mulțumesc de asemenea colegilor, lui Siegfried Mureșan și lui Paul Rubic, pentru că au avut uh, inițiativa pentru organizarea acestei uh, întâlniri. Trebuie să constatăm că în Europa avem toate aturile pentru a reuși, numai că problema e că nu funcționează, sau cel puțin nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. De ce? Poate pentru că poate încă suntem prea închiși în logici naționale și nu avem o viziune mai largă europeană pentru a suscita uh, schimbarea, mișcarea. Evident, Finanțarea este esențială, însă pentru ca investitorul să se angajeze, trebuie să fie îndeplinite câteva condiții minime. Cred că trebuie să terminăm cu stabilirea pieței interne. Există prea multă fragmentare care limitează piața pentru unele întreprinderi. De asemenea, trebuie să există o încredere adevărată Ehm, să ne gândim la ce s-a întâmplat cu criza din Grecia, grec exit, nu grec exit, e prea multă nesiguranță. Să încercăm să ieșim din această incertitudine, din această nesiguranță, pentru că a, a crea siguranța și certitudinea. Multe state vor să facă reforme structurale care condiționează competitivitatea, profitabilitatea acestor IMM-uri. Și acolo unde condițiile de care vorbesc nu sunt reunite, mi se pare uh, îndoielnic să poți investi. Există totuși, cred, posibilitatea de a combate isteria normativă, politică, uh, care de multe ori nu mai are legătură cu realitatea și care are doar o aparență de putere pentru că instituie norme, reguli, directive care nu fac decât să pună obstacole întreprinderile. Cum să vorbești de inovație când trebuie să uh, reglementezi totul? Iată de ce cred că mai avem încă mult de lucru pe calea simplificării și a debirocratizării. Evident, va costa ceva bani, totul va depinde de subvențiile care vor interveni. Sunt foarte multe impozite care apasă pe umerii întreprinderilor și la această oră mondializării trebuie să vedem cum putem să accelerăm delocalizarea și defiscalizarea și de asemenea cum am putea să uh, facem ca investițiile să fie cu adevărat profitabile. Să punem capăt deficitului public cine are economii să investească în economia productivă. Deci, atenție ce putem să facem pentru ca să dispară deficitul public. Va trebui de asemenea să stimulăm spiritul antreprenorial. Dar, doamnelor și domnilor, recunoașteți că ne-am asumat niște responsabilități. Fondul European de Investiții Strategice este un fond paneuropean. De aceea, Fac încă o dată apel la mobilizarea totală a celor care sunt specialiști. Am prevăzut crearea unor uh, platforme la nivel regional sau național. Acum trebuie să concretizăm lucrurile și repede, astfel încât să putem să vedem ce funcționează, ce este perfectibil, ce nu funcționează. Și fiți siguri că noi vom avea reacții prompte în acest domeniu. Insist de asemenea asupra factorului uman, asupra spiritului antreprenorial și sper că astăzi, mulțumită dumneavoastră, dragi colegi, am putut demonstra că Comisia Buget uh, iubește IMM-urile, că directorii de întreprinderi au o formare profesională uh, care nu ține doar de puterea publică. Este vorba despre o formare așa cum este ea practicată în Germania, în Austria și în alte țări. Acolo unde există astfel de formare, am spus-o deja, nu există șomaj. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru participarea la această dezbatere. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați colegi, care ați avut inițiativa acestei întâlniri. Cred că acum putem să uh, conchidem uh, cu optimism și să spunem că nu mai rămâne decât să punem în aplicare voința de a face lucrurile despre care am vorbit. Mulțumesc! Deci,